may ask you to put your cards into the slots. Vă rog să vă uh, introduceți cartele de vot în consolele de vot, asta mai întâi. Și apoi haideți să facem un uh, vot de probă. Votul s-a deschis. Votul s-a închis. cât de cât în regulă. Deci putem continua. Dragi prieteni, mai întâi, pe lista noastră de vot, piața internă a energiei uh, electrice. Raportorul nostru, uh, domnul Carins. Este un acord provizoriu la care s-a ajuns în uh, cadrul unui uh, dialog tripartit informal. Vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Cu sprijin uh, vast se adoptă. Felicitări, domnul raportor, chiar dacă nu este acum alături de noi. Cel de-al doilea subiect, uh, tot piața internă a energiei electrice, dar directiva de data aceasta. Tot domnul Carins este raportor și, din nou, uh, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Sprijin vast. Asta înseamnă că rezultatul unor negocieri lungi și grele uh, a fost uh, aprobat de Comisia 3. Trecem la următorul punct important și anume pregătirea pentru riscuri în sectorul energiei electrice. Raportul nostru Flavio Zanonato. Acord provizoriu obținut la un dialog tripartit informal, vot cu apel nominal, votul s-a deschis. Votul s-a închis. Felicitări, domnului raportor. Din nou, sprijin uh, larg. Și ultimul punct uh, de votat astăzi, Agenția Uniunii Europene pentru Cooperarea Autorităților de Reglementare din domeniul energiei. Uh, raportor este domnul Peterson. Vot asupra acordului provizoriu la care s-a ajuns în cadrul unui dialog tripartit informal. Votul s-a deschis. Mulțumesc, votul s-a uh, închis. Din nou, sprijin larg, felicitări domnului Peterson, domnului raportor. Încheiem sesiunea de vot astăzi. Janusz. Janusz. How? Mr. Lewandowski.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 It's very nice pictures. Just very nice pictures. Uh, Uh, dear friends, we go to the item number eight. Trecem la punctul 8 de pe ordinea noastră de zi. Aș dori să vă rog să uh, încheiați discuțiile înfierbântate din sală. Vă mulțumesc foarte mult. Deci, următorul punct. Renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Raportorul nostru este domnul Sven Schulze. Am dori să luăm în calcul proiectul de aviz acum, să-l discutăm Există o propunere a Comisiei Europene pentru o directivă și dacă se adoptă această propunere, ea ar pune capăt uh, schimbării sezoniere a orei, care se petrece uh, la sfârșitul lui martie și la sfârșitul lui octombrie în fiecare stat uh, membru. Este o inițiativă care a tras foarte multă atenție din partea mass mediei și din partea publicului larg. Știm foarte bine uh, cum stau lucrurile. Iar acum suntem gata să începem discuțiile în cadrul comisiei uh, noastre. Aș dori să uh, îl rog pe domnul raportor, domnul Șulțe, să ia cuvântul pentru a lansa discuția noastră. Aveți cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Există multe subiecte importante discutate în Parlamentul European, însă dacă este să ne gândim la modul în care au, au reacționat uh, cetățenii la acest subiect, schimbarea um, orei, um, sezonieră a orei, este una din uh, temele importante și mă bucură faptul că a venit o propunere legislativă din partea Comisiei Europene ca reacție la uh, inițiativei uh, de pe internet, care demonstre, lucru care demonstrează că Europa poate să și răspundă foarte rapid. Nu atât de rapid uh, cât uh, se așteaptă populația sau alți actori, însă este important ca și Parlamentul European, înainte alegerilor europene, să se pronunțe pe acest subiect. Câteva observații cu caracter general mai mult de 80% din cei care au participat la consultarea online s-au pronunțat pentru renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Știm că și din, că și din, punctul, din punct de vedere um, economic, argumentul inițial de economisire mm, a energiei nu mai este atât de uh, relevant. Însă există anumite probleme dacă dorim să renunțăm la această schimbare sezonieră a orei și uh, din uh, punctul meu de vedere a fost foarte important să vedem să nu ignorăm perspectiva industrială a acestui punct, mai ales în uh, domeniul transportului aerian. Nu trebuie să uităm că există niște uh, sloturi, niște ferestre de la decolat și la aterizat a aeronavelor, care sunt mai ales importante în contextul transportului pe distanțe lungi, deci trebuie să ne gândim la ce se întâmplă cu potrivirea sloturilor cu statele care nu au renunțat la schimbarea sezonieră a orei. Dar știm că acest lucru, de exemplu, este posibil um, în cazul Turciei, care a renunțat deja la, schimb- la schimbarea sezonieră a orei, dar sunt aspecte pe care nu putem să le ignorăm pur și simplu. Există și alte subiecte în care cred că cred, cred că sunt importante și la care mm, aș dori să mă refer, și anume cum uh, facem uh, această renunțare la schimbarea sezonieră a orei. Uniunea Europeană poate să decidă o asemenea renunțare la schimbarea sezonieră a orei, însă competența um, concretă revine uh, statelor membre, pentru că există ora de, de iarnă și ora de vară și trebuie luată o decizie care va fi respectată, una sau cealaltă. Și avem nevoie de o reglementare din, din, din acest punct de vedere, pentru că este absolut uh, imposibil și nu putem să cerem cetățenilor care, de exemplu, pleacă de la Amsterdam până, uh, Amsterdam până la Strasburg, parcurg uh, țările de jos, Belgia, Luxemburgul și Franța, și în cel mai uh, prost caz ar, ar trece prin patru uh, fusuri uh, orare în, uh, în țările de jos să fie ora de vară, în Belgia cea de iarnă, în Luxemburg cea de vară și în Franța, din nou, invers. Deci avem nevoie totuși de o reglementare coordonată, unitară între statele membre și acesta este principalul uh, obstacol, cred că, uh, Uh, este dificil să se ajungă la un consens între toate statele membre. Este motivul uh, principal pentru care nu cred că vom, ajunse, vom, vom ajunge în iunie la renunțarea la schimbarea sezonieră a orei, așa cum propusese Jean-Claude Juncker, comisia inițial. Da, deci sunt de acord cu această modificare, cu condiția ca statele membre să convină un mecanism care să uh, garanteze o renunțare ordonată la, la această schimbare sezonieră a orei și îmi doresc ca în uh, continuare în Europa să există o aliniere a celor trei uh, fusuri orare care există în uh, acest moment. În rest, nu cred că mai am multe lucruri de adăugat. Din punctul meu de vedere, în raport am inclus toate punctele importante pentru comisia noastră. Să nu uităm că este vorba doar de un uh, proiect de aviz. Câteva cuvinte despre momentul în care ar trebui să facem acest lucru în urma cercetărilor mele proprii, în urma discuțiilor pe care le-am purtat cu reprezentanții ai industriei, ai uh, organizațiilor civile, mm, am ajuns la concluzia că aprilie 2020 ar fi un moment uh, oportun, pentru unii este prea îndepărtat, pentru alții este uh, prea apropiat, prea ambițios. Trebuie să discutăm acest aspect și cu celelalte grupuri politice, însă nu cred că va fi o discuție prea lungă. Cred că în ITRE vom putea să discutăm foarte repede acest dosar și cam atât din partea mea. Vă mulțumesc pentru atenție. Mulțumim, doamna Cumpula Natri, în partea SND. Kiitos puheenjohtaja ja kiitoksia raportöörille hyvästä valmistelusta. Näemme tästä luonnoksesta, että raportööri on per... Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și raportorului pentru buna pregătire a acestui proiect de aviz și uh, raportul său cred că este un foarte bun uh, punct de plecare pentru noi. Am observ- am, uh, m-am, m-a preocupat personal acest subiect uh, de mult timp și sectorul industrial, cercetarea, uh, energia, uh, sectorul uh, spațial Și din această perspectivă, nu cred că există vreun motiv pentru a renunța la schimbarea sezonieră a orei. În uh, sectorul uh, energetic, consumul, respectiv uh, cantitatea de energie economisită, este destul de mică ca urmare a schimbării sezoniere a orei și am cerut uh, comisiei să vină cu o propunere jolloin pitäisi viimeinen siirto tehdä, lähenee liian nopea. Propunerea comisiei este um, um, foarte bună, orientată spre viitor, dar totuși cred că este prea devreme să începem să, schimb, să renunțăm la schimbarea orei. Poate că ar trebui să implementăm aceste măsuri mai târziu. Parlamentul cu siguranță este pregătit și capabil să-și facă treaba. Dacă Consiliul nu dorește să respecte dorința cetățenilor exprimată prin sondaje, va fi nevoit să suporte consecințele. Nu cred că ar fi vreo problemă dacă am implementa această propunere mai târziu decât propune Comisia. Sunt de asemenea sigură că se vor putea coordona lucrurile între statele membre, dar chiar și astăzi statele membre deja pot să modifice uh, fusul orar. Spania, de exemplu, este aliniată țărilor centrale europene, însă alte țări au ales alt fus orar pe care să-l respecte. Nu ar trebui să ne atingem de acest subiect, însă trebuie să ne asigurăm că pe piața internă nu există o diferență de două ore de fus orar între statele membre care sunt uh, unul lângă altul. Pentru noi este important să fim uh, în aceeași zonă, în aceeași, pe aceeași sorar ca Suedia și Germania, de exemplu, desigur. sigur statele membre își pot alege fusul orar, dar n-ar trebui să existe o diferență orară de două ore între um, statele membre alăturate. Mulțumesc. În numele CR la cuvântul domnul Krasnodebski. <clears throat> Mulțumesc. Dezbaterea aceasta este pasionantă. Eu m-am ocupat, ocupat uh, de timp uh, din punct de vedere filozofic. Heidegger, Sfântul Augustin, Hesser. Nu știm exact ce este timpul, de fapt. Dar am considerat uh, întotdeauna că schimbarea orei a fost o operațiune, este o operațiune administrativă mai degrabă brutală. Sunt de acord cu raportoarea, uh, raportorul, exact asta crede și majoritatea cetățenilor. Trebuie să punem capăt acestor schimbări sezoniere de oră. Se schimbă ora arbitrar. Toate studiile arată că nu există argumente convingătoare pentru a continua să facem aceste schimbări. În schimb, uh, există studii care arată că schimbarea orei afectează negativ sănătatea umană. Nu sunt uh, de acord cu uh, antevorbitoarea mea, pentru că există un paradox. La Madrid este aceeași oră ca în centrul Europei, pentru că nu se respectă timpul biologic este deja o diferență cam de o oră între Bruxelles și Varșovia, dacă ne gândim la ora la care răsoare soarele. Eu aș fi mai degrabă pentru a avea încredere în statele membre. Fiecare stat membru să decidă pe ce fus orar vrea să se alinieze. Dacă dorește să păstreze ora de vară sau ora de iarnă, în fine. Cred că statele membre sunt cele care trebuie să iau o decizie în această privință. De asemenea, sunt de acord să putem prelungi mai mult de această dezbatere, ca oamenii să poată discuta. Cred că în Polonia cetățenii vor să vrea să aibă un cuvânt de spus în legătură cu ora aleasă, cea de vară sau cea de iarnă. Nu uh, sunt probleme uh, foarte mari, dar e important să respectăm uh, voința suverană, în acord, desigur, cu țările vecine și cu regiunile. Pentru că există atât de multe implicații pe care deja le-ați menționat. Mulțumesc! On behalf of ALDE. Mulțumesc, domnul Federle, din partea ALDE. Mulțumesc, domnule președinte. Nu sunt uh, foarte sigur că atunci când am fost aleși în 2014 am uh, prevăzut că cetățenii vor fi atât de interesați de chestiunea timpului. Uh, nici uh, programul de lucru al comisiei uh, nu uh, prevedea procesarea atât de rapidă a acestui dosar și susținerea atât de importantă din partea cetățenilor. Am văzut uh, cât de intensă a devenit uh, această dezbatere. Um, se pare că acest punct a devenit uh, o prioritate pe ordinea de zi a multor grupuri, poli grupuri politice. Se pare că se dorește oprirea schimbării um, sezoniere a orei. În uh, Olanda um, și în alte părți s-a văzut că asupra deputaților se face presiune pentru um, renunțarea la o oră și uh, trebuie să dăm curs acestei um, presiuni. <clears throat> Mulțumesc raportorului pentru acest uh, document bine pregătit. Să sperăm că găsim un consens. Cred că este bine să prelungim termenul limită cu un an, pentru că lucrurile trebuie să se deruleze repede și o perioadă de un an de implementare este o perioadă potrivită, așa cum a sugerat raportorul. Este important să ne coordonăm bine ca să nu o sfârșim în haos. Rezultatul votului la comisie um, și în plenară va fi uh, uh, într o majoritate destul de amplă, pentru că pur și simplu cetățenii au impulsat acest proces și instituțiile au dat, da, doar au dat curs solicitării cetățenilor. Mulțumesc! Mulțumesc foarte mult, stimate coleg. În numele versilor, colegul Șcleț are acum cuvântul. Mulțumesc uh, foarte mult, domnule Bujec. Înainte de a deveni deputat european, uh, am urmărit uh, acest aspect, i-am ascultat pe cetățeni și știu că studiul care a fost elaborat de comisie și consultările publice au arătat că o majoritate a cetățenilor doresc să păstreze ora de vară, pentru că în viața de zi cu zi obiceiurile legate de muncă se schimbă și oamenii doresc să petreacă mai mult timp la lumina zilei. Știm că lumina artificială pe care o folosim chiar și în această sală nu este foarte sănătoasă. Orele de vară și de iarnă cauzează multe probleme de sănătate. Eu susțin raportul. Cred că trebuie să renunțăm la schimbările orei. Desigur, nu putem face acest lucru în anul curent, dar 2020 este o propunere care stă în picioare. Noi am fost aleși de cetățeni și trebuie să-i ascultăm. Dacă dorim să promovăm ce spune Comisia, trebuie să fim cât se poate de aproape de alegătorii noștri. Trebuie să arătăm printr-un exemplu simplu că îi ascultăm pe cetățeni în poliția noastră. Vorbim acum despre pragul mileniului. Mulți oameni spuneau că lucrurile se vor opri pe această planetă. Știu că se cita prin presă că decizia Rusiei în legătură cu ora de vară și de iarnă uh, afecta transportul aerian. Toate rezultatele consultărilor publice uh, au uh, îndreptat în aceeași direcție și trebuie să ne amintim că industria a fost și ea la masa discuțiilor. 90% din părțile interesate s-au exprimat în favoarea schimbării sistemului. Se există o singură oră. Mulțumesc, doamna Sacola, afară. cuvântul în numele GUE. Mulțumesc, domnule președinte. Dragi colegi, după cum știți, la nivel european, legislația privind schimbarea orei uh, datează din 1980 cu uh, obiectivul de a armoniza practicile. În septembrie 2018, Comisia Europeană a prezentat o propunere de directivă menită să renunțe la schimbările sezoniere ale orei, pentru că um, atât cetățenii cât și Parlamentul și statele membre aveau îndoieli în legătură cu beneficiile aduse de uh, aceste schimbări. S-a spus în același timp în prezentarea Comisiei că piața unică are de câștigat de urma schimbările orei. Nu se știe dacă noua legislație va schimba aceste probleme. Opinia mea este că legislația propusă acum de comisie, în ciuda faptului că susține că va avea efecte pozitive asupra siguranței rutiere, sănătății și că va rezolta, rezolva problemele de pe piața internă, nu este uh, întemeiată, suficient de întemeiată pentru a se renunța la schimbarea orei în legătură cu faptul că cetățenii pun sub semnul de elii uh, starea de fapt actuală. Cred că discuția care s-a purtat uh, la nivel cetățenesc nu a fost um, reprezentativă la nivelul Uniunii Europene. Rezol... În rezoluția Parlamentului din 2018 nu există o evaluare din partea Comisiei uh, a acestei propuneri. Cu privire la pozițiile naționale, între statele membre nu există niciun acord. Cred că aproape în unanimitate, statele membre au respins uh, propunerea Austriei de la Consiliul de Transporturi din luna decembrie. Desigur, Comisia a spus că trebuie să ținem cont de opinia cetățenilor și nu cred că a estimat costurile implicate sau faptul că trebuie să existe coordonare între statele membre vecine uh, pentru ca schimbarea fostului orar să nu creeze probleme. Comisia nu a demonstrat că există o necesitate ca statele membre să, să, să treacă de la un sistem bine armonizat, care funcționează bine de mai mulți ani, la o situație nereglementată și care ar uh, crea probleme pentru piața unică. Într-adevăr, uh, scopul și conținutul acestei propuneri nu uh, sunt nu în vedere armonizarea spre buna funcționare a pieței unice. Din contră, se dorește doar uh, renunțarea la schimbarea orei și uh, lăsarea, de, uh, lăsarea răspunderii uh, alegerii sub fusului orar cu statele membre. Cred că renunțarea la schimbarea orei ar fi negativă pentru piața unică. Dacă ideea este că vrem să renunțăm la o lege care afectează negativ sănătatea cetățenilor și siguranța rutieră, am avea o discuție și ne-am putea pune cu toții de acord. Însă, având în vedere că principalul obiectiv al directivei este funcționarea pieței interne și mai ales a sectorului transporturi, cred că trebuie să evaluăm cu foarte mare atenție care sunt consecințele acestei dereglementări. De asemenea, trebuie să luăm în calcul costurile implicate pentru statele membre. În lumina acestor lucruri, cred că este necesar să vină Comisia cu uh, o evaluare de impact și cu o propunere foarte bine întemeiată pentru aceste schimbări. În cazul în care propunerea de directivă este acceptată în forma actuală, cu siguranță ea va genera mai multe probleme decât cele pe care le va rezolva. Mulțumesc! Thank you very much, madam. Mulțumesc foarte mult. Vom da acum cuvântul celorlalți vorbitori. Domnul Werner Langen este primul care va lua cuvântul, primul înscris pe lista mea. No, pardon, și discuté avec le rapporteur. Uh, ich möchte îmi cer scuze, discutam cu raportorul. Doream să-mi exprim o părere diferită și să dau dreptate ultimei uh, oratoare din partea verzilor. Uh, propunerea comisiei nu este deloc echilibrată. Distruge piața unică, lasă prea multe competențe statelor membre, nu face o uh, distinție între fus orar și schimbarea sezonieră a orei. Fiecare stat membru are dreptul de a-și alege propriul fus orar. Este un, o competență națională, însă noi discutăm acum despre păstrarea unității uh, pieței uh, unice și dacă va exista o majoritate în Parlamentul European, eu voi vota uh, uh, împotrivă. Însă uh, am putea să, să argumentăm uh, ca, în se, în, ca în secolul trecut pe argumente energetice de economisire a energiei. Astăzi, uh, principalul uh, argument se referă la sănătatea uh, oamenilor. Uh, Uh, nu știu dacă această consultare publică este foarte uh, relevantă. 3 milioane dintre cei care s-au pronunțat au provenit din uh, Germania și majoritatea își dorește, de fapt, ora de ora de păstrarea orei de vară, nu a celei de, de iarnă. Deci propunerea comisiei, nu știu, nu mi se pare una prea bună. Motivele împotri, împotriva renunțării la schimbarea sezonieră a orei mi se par mult mai pertina, pertinente și mă bucură uh, faptul că uh, mai avem doar 62 de zile până când vom schimba din nou ora. Mulțumesc! Mulțumesc, domnul Cale. Thank you very much. I have been again... Domnul Kelly, mă iertați. Change all my life. when I was elected to the European Parliament 10 years ago. Întotdeauna am fost uh, împotriva schimbărilor orei. Doar în urmă cu patru ani uh, am uh, aflat că Herbert Weil conducea un grup care se ocupa de aceste chestiuni legate schimbarea orei. Acum uh, președintele este Pavel Svoboda. Șapte ani a durat până când am uh, mobilizat comisia ca să fac ceva în această privință. Comisia a făcut propunerea numai după ce s-a consultat cu cetățenii. Dacă acest lucru va duce la renunțarea la schimbarea orei va reprezenta o mare victorie pentru Parlament și va ajuta cetățenii. Se va asigura că aceștia sunt, uh, au puterea de a mobiliza Comisia și de a determina să acționeze. Rezultatul consultărilor publice a fost că 80% dintre cei uh, întrebați doreau să renunțe la schimbarea orei și optau pentru ora de vară am fost surprinși și încântați când președintele Juncker, în uh, discursul privind starea Uniunii, a spus că răspunde dorinței cetățenilor și dorește să renunțăm la schimbarea orei până în 2019. Probabil că 2019 este prea devreme, 2020 are mai mult sens, în opinia mea. Și acum uh, țările analizează care va fi poziția lor. În țara mea, în Irlanda, deja există consultări publice pentru a vedea ce se întâmplă în privința orei, dar oamenii cu care eu mă întâlnesc pe stradă, marea lor majoritate, doresc să se renunțe la schimbarea orei de două ori pe an. Și cred că avem obligația de a face ce doresc cetățenii să facem. Cum rămâne cu faptul că poate o țară optează pentru țara, ora de iarnă, alta pentru ora de vară? Uh, e preferabil să se schimbe uh, de două ori uh, ora pe geam. Uh, există state membre care au două ore. Nu văd de ce, pentru că unele state pot opta pentru o anumită oră și altele pentru alta, nu putem pune noi capăt acestei practici ridicole de schimbare a orei bunul nostru prieten Herbert Weil a condus lucrările în acest parlament și am lăsat o moștenire foarte frumoasă. Poate că prietenul meu, Werner Langen, se gândește și la acest lucru. Mulțumesc! Uh, thank you very much! Mulțumesc! Domnul Blanco Lopez are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Dezbatem astăzi schimbarea orei una dintre acele decizii care au impact direct și vizibil asupra vieții cetățenilor. Schimbările orare nu pot fi uh, luate cu ușurință, pentru că au tot felul de implicații economice, energetice, uh, asupra siguranței rutiere, dar și asupra obiceiurilor și calității vieții cetățenilor. Parlamentul European s-a pronunțat în repetate rânduri în legătură cu acest subiect. Ultima dată a făcut-o anul trecut, când a îndemnat Comisia să facă o evaluare exhaustivă a directivei 2084 și uh, să prezinte, dacă este necesar, o propunere de revizuire a acesteia. Deci, un studiu exhaustiv și îmi pare rău că trebuie să vă spun că nu s-a făcut de asemenea, dacă e adevărat că s-au făcut consultări publice um, la care au răspuns foarte mulți cetățeni, trebuie să recunoaștem că concentrarea acestora sunt 70% din Germania. 70% din respondenți sunt germani. De aceea trebuie, trebuie să să fim conștienți de acest lucru. 70% din răspunsuri vin din Germania. Nu putem, prin urmare, să spunem că au fost reprezentative aceste consultări pentru întreaga Uniune Europeană. De aceea ne expunem riscului ca, pentru că ne precipităm, pentru că ne grăbim, fără să fi făcut studii elaborate de impact, sfârșim, riscăm să luăm uh, decizii neîntemeiate, creând mai multe probleme decât uh, cele existente deja și generând frontiere orare acolo unde nu există. Cred că înainte de a continua cu astfel de decizie, eu nu știu care trebuie să fie decizia, dar cred că înainte de a continua este necesar, este absolut necesar, imperativ să analizăm în profunzime implicațiile exact așa cum a cerut Parlamentul European. Mulțumesc! Mulțumesc. Doamna Grosset are cuvântul. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Euh, sincèrement, c'est une question qui me paraît très importante. Domnule președinte, e o problemă importantă pe care cred că o ia cu prea multă ușurință Comisia Europeană. Sunt de acord cu mai mulți colegi care ne spun că nu există un adevărat studiu de impact și că nu uh, s-au avut în vedere toate consecințele schimbării orare. Când discut cu un coleg uh, pe care îl stimez foarte mult, care ne spune că s-au pronunțat uh, cetățenii, 4 milioane și jumătate din 500 de milioane de cetățeni în Europa nu reprezintă foarte mult. Este adevărat că imensa majoritate a răspunsurilor vin din Germania. Deci nu este semnificativ. Nu au fost întrebați uh, cetățenii din uh, statele nordice sau din statele din sudul Europei și așa mai departe. Eu sunt foarte îngrijorată pentru că e vorba de un subiect care ține, desigur, de suveranitatea statelor membre, dar dacă fiecare decide ce dorește în colțișorul său, o să creăm o catastrofă care contravine integrării europene. Deci eu mă pun uh, Um, cu vehemență unei astfel de decizii care um, vin împotriva pieței interne. Nu vă gândiți la lucrătorii sezonieri. Avem foarte mulți uh, francezi care lucrează în Germania, în Luxemburg, în Belgia. Imaginați-vă să nu fie aceeași oră între aceste țări. Cât de multe complicații zilnice pentru lucrătorii sezonieri. Haideți, vă rog, să analizăm în profunzime lucrurile înainte de a lua orice fel de decizie. Uh, thank you. Thank you very much. Uh, next on my list, Mr. Kohlicek. Vă mulțumesc. Următorul pe lista mea este domnul Kohlicek. Vă mulțumesc, domnule președinte. Trebuie să râd uh, puțin uh, în urma intervențiilor anterioare. Domnul Lopez a spus că aveam, avem nevoie de o adevărată evaluare de impact și Comisia a venit cu o propunere care permite statelor membre să se pună de acord despre ce anume ar trebui să facă. Însă, noi ne ocupăm de un subiect uh, foarte clar din punctul meu de vedere, un subiect simplu în același timp și cu un subiect care nu mai are nicio justificare uh, logică. În momentul în care a fost introdusă schimbarea sezonia, sezonieră a orei, exista un motiv în domeniul energetic, industrial, însă acum nu mai are niciun rost această schimbare a orei și uh, pot să vă confirm acest lucru în, uh, în sectoare industriale care consumă foarte mult uh, energie schimbarea orei nu mai aduce niciun fel de uh, economisire. Și cred că ar trebui să lăsăm această decizie um, statelor membre. Parlamentul ar trebui să se pronunțe așa cum o va face și Consiliul, cum o vor face și statele membre. Vă mulțumesc, stimate coleg. Doamna Vircunen este următ, uh, următorul orator. Vă mulțumesc, domnule președinte. Sunt de acord cu propunerea comisiei, sunt de acord și cu proiectul de aviz al raportorului nostru. Eu reprezint cetățenii finlandezi și trebuie să vă spun că în Finlanda cetățenii de ani de zile se împotrivesc schimbării sezoniere a orei. Și anul trecut o inițiativă cetățenească pe acest subiect a fost adoptată, a fost discutată de Parlamentul uh, finlandez Um, și există un angajament pentru uh, uh, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei. Știm că este um, este depășită această idee care inițial uh, pornise de la necesitatea economisirii de energie electrică, ceea ce nu mai este necesar acum. Și noi acum ar trebui să ne, pe noi ar trebui să ne preocupe sectorul industrial, sectorul uh, energetic, să vedem care sunt beneficiile pentru aceste domenii. Și de fapt ele nu uh, obțin niciun fel de avantaj în urma situației actuale. Drept urmare, mi se pare o idee foarte bună propunerea comisiei și trebuie să spun că am fost uh, surprinsă și încântată de inițiativa rapidă a comisiei. Uh, relativ rapidă, pentru că știm cât de mult am discutat acest subiect în Parlamentul European, cât de mult timp a fost discutat de asemenea și de statele membre, ceruse în tot timpul uh, Comisiei să vină cu o propunere. Comisia a venit cu această propunere abia după consultarea publică uh, organizată și uh, Uh, nu ar fi corect să spunem că doar germanii au participat la această consultare publică. Știm prea bine că în alte țări uh, cetățenii s-au implicat în mod activ. Chiar dacă există diferențe, poate nu este un subiect atât de important în toate statele, este un subiect important în anumite uh, state. Și este important să avansăm cu această propunere, însă cred că o greșeală majoră a fost că nu a existat un efort uh, suficient de mare de coordonare de la, de la bun început, pentru că uh, S-ar putea să există o problemă dacă unele țări aleg ora de iarnă, celelalte ora de vară. Deci avem nevoie de un grad mai sporit de coordonare și să ne lăsăm mai mult timp la dispoziție pentru că statele vor avea nevoie de acest timp pentru a decide împreună care va fi ora pe care o vor alege. Însă oricum mi se pare o propunere foarte bună. Mulțumesc foarte mult, doamna Meissner. Mulțumesc, domnule președinte. Pot să continui direct cele spuse de doamna Virkunen și mie mi se pare o propunere foarte bună, cea din partea comisiei. Sunt cu totul de acord și cu raportorul nostru, cu Sven Schulze, cu cele spuse de Șonchele. Într-adevăr, în momentul în care a fost introdusă această schimbare a orei de două ori pe an, plecasem de la premisa că se facă eh, economii de energie. Vedem că acum nu se mai întâmplă. Uh, se economisește ceva energie seara, dar se cheltuiește mai multă dimineața uh, pentru că nu strălucește soarele și trebuie să dăm drumul și la căldură. Deci până la urmă nu se, nu se mai economisește nimic și dorim să Um, da, e adevărat, accidentele sunt mai puține seara, dar sunt mai multe uh, dimineața, tocmai când merg copiii la școală, uh, de exemplu. Deci cred că ar trebui să renunțăm la această uh, schimbare a orei. Și um, există state ca Rusia care au introdus schimbarea sezonieră a orei și au văzut că nu, nu aduce niciun avantaj și au renunțat la această schimbare. De ce acest lucru nu ar fi posibil și în Uniunea Europeană? Și biologii um, care au, uh, au, au există uh, biologi care au câștigat premiul uh, Uh, Nobel pentru modul în care funcționează ceasul uh, biologic, care este mai puțin negativ afectat dacă nu există această schimbare sezonieră a orei. Eu nu am nicio problemă, însă 20% din populația Europei are o problemă cu schimbarea de două ori pe an a orei. Copiii, copiii mici au o problemă din punctul de vedere al sănătății, persoanele în vârstă, deci s-a dovedit, există dovezi că uh, a sporit numărul uh, maladiilor, bolilor după introducerea schimbării sezoniere a orei. Concentrarea elevilor de asemenea are de suferit în școală uh, datorită acestui lucru și desigur competența luării deciziei aparține statelor membre, așa cum a fost întotdeauna. Și statele membre au decis să aleagă uh, fusul orar pe care și-l doresc. Și, desigur, pentru că statele membre au dorit să susțină piața unică, s-au coordonat uh, din acest punct de vedere. Chiar și în Elveția a existat un referendum populația s-a împotrivit schimbării sezoniere a orei, dar guvernul a decis că ignoră această decizie pentru că um, efectul ar fi fost prea uh, negativ din punctul de vedere al, eco- al economiei. Deci, uh, Există chestiuni de care trebuie să ținem uh, cont. Este mult mai bine dacă se respectă același fus orar sau dacă cel puțin acestea sunt uh, coordonate. Și știu, am, am discutat în urmă cu câțiva ani cu domnul uh, Calas, cu doamna Bulci, Comisia se temea de o fărâmițare prea mare în Europa, însă eu uh, mă bazez că guvernele europene vor fi raționale și vor reuși să ia, să ia o decizie importantă. Vă mulțumesc! Este un subiect uh, foarte interesant, uh, aprins, uh, discutat. Tot mai mulți colegi se trec pe lista vorbitorilor, lista care devine tot mai lungă. Doamna Griffin are acum cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. O să încerc să fiu cât mai succintă. Doream să subliniez următorul lucru. Pentru comisia noastră, impactul asupra industriei este important. Impactul, din punct de vedere economic, este de asemenea important. Însă, așa cum a spus și colega noastră înainte, nu putem ignora consecințele asupra sănătății uh, cetățenilor și comisia noastră are o, o abordare care include consecințele economice, uh, sociale, dar și cele asupra sănătății sunt, este o chestiune pe care nu o putem ignora. Mulțumesc! Mulțumesc! Domnul Tamburano are cuvântul. Eu sarò breve, visto că siamo tanti Da, și eu uh, voi fi foarte succint, pentru că lista vorbitorilor este atât de lungă, după cum ne-ați spus. Doream să precizez că trebuie să ținem cont și de consecințele cu mai largi ale unei asemenea măsuri, consecințele asupra industriei și dacă ținem cont și de acestea, nu cred că este o decizie prea înțeleaptă, să lăsăm la latitudinea statelor membre să decidă ce doresc să facă, să păstreze sistemul actual sau să introducă unul nou, nu mi se pare că este o idee prea bună, pentru că s-ar putea să creăm uh, obstacole în calea schimburilor comerciale pe plan intern uh, și așa mai departe. Mulțumesc! Domnul Martin. Mulțumesc, domnule președinte. Într-adevăr, s-au spus foarte multe, însă din dezbatere înțeleg că este urgent să așteptăm. Nu decenii, dar uh, ideea este să ne luăm timpul necesar pentru a reflecta bine la ceea ce avem de gând să facem. Uh, da, uh, Comisia e bine că ține cont de opinia exprimată la consultările uh, publice, pentru că uh, cetățenii uh, europeni sunt cei care au uh, uh dorit acest lucru. Sigur că funcționează bine geometria, așadar, în propriul interes al legiuitorilor. Însă, Chiar dacă vorbim despre o competență a statelor membre, n-ar trebui să uităm că, până la urmă, statele membre sunt cele care au o viziune largă și precisă uh, asupra uh, ce, celor pe care uh, și le doresc proprii cetățeni, dacă doresc sau nu să se schimbe ora. După care apoi va trebui să vedem noi ce decizie trebuie să luăm, dacă păstrăm ora de vară sau ora de iarnă, pentru că dacă fiecare își păstrează altă oră, se declanșează haosul. Uh, thank you very much. Uh, colleague Balcitis. Mulțumesc foarte mult, domnul Balcitis. Ačiū gerbiamas pirmininkė. Kodėl šiandieną tiek daug norinčių? Vă mulțumesc, domnule președinte. Oare de ce atât de mulți colegi doresc să se pronunțe pe acest subiect, care nu este un caracter doar economic, dar și un caracter politic important, mai ales acum în perspectiva viitoarelor alegeri europene. Cu toții vom fi întrebați de ce în răstim de 10 ani Comisia nu a făcut nimic pentru a pune capăt schimbării sezoniere a orei. Deci nu este o chestiune pur economică. Este o, un subiect important atât din punct de vedere economic cât și din punct de vedere politic și Comisia, dreptul mare, cred că ar trebui uh, să vină cu propuneri concrete cât mai repede posibil. O evaluare a impactului nu cred că va schimba prea multe. Cred că trebuie să rămânem în continuare pragmatici, așa cum spune și domnul uh, Langen, să ținem cont și de uh, aspectele regionale, pentru că nu putem să acceptăm o situație în care un, uh, un avion aterizează în Lituania, într-un fus orar, și în Letonia, de o distanță de doar câteva sute de kilometri să există un alt fus orar. Însă trebuie să putem permite uh, schimbarea sistemului actual. Mulțumesc foarte mult. Mai, do- mai dorește și altcineva să ia cuvântul? Da, sunteți pe lista mea, dar nu eram uh, sigur că doriți să veniți. Da, pentru a clarifica lucrurile, pentru că domnul Krasnodeschi mi-a criticat uh, părerea, sunt de aceeași părere cu dumnealui. Nu cred că este posibil să existe trei uh, fusuri uh, orare în Uniunea Europeană. Este important să nu există diferențe între două state vecine de două ore. Astăzi nu există niciun fel de coordonare a fusurilor orare. Statele membre pot uh, alege ce fus orar doresc. Această directivă, drept urmare, nu schimbă cu nimic această coordonare. Ce face este să, modifică part, să modifice partea referitoare la faptul că se schimbă de două ori pe an ora. Nu știu. Poate ar fi util să citim uh, propunerea uh, comisiei pentru a pleca de la fapte în uh, procesul nostru uh, legislativ. Mulțumesc foarte mult. Foarte probabil nu va fi uh, ușor să se ia o decizie între uh, statele membre. Sunt sigur de acest lucru, pentru că va trebui să se țină cont de părerea cetățenilor. Mm, care s-ar putea să fie diferite, însă trebuie să mergem înainte. Am luat-o pe acest drum, pe această cale și trebuie să o continuăm. Eu am anumite dubii, trebuie să recunosc, însă mi se pare o idee bună să verificăm, să mergem înainte cu mare uh, grijă. Comisia Europeană este reprezentată astăzi de domnul De Maier de la Digimon. Vă dau cuvântul. Vă mulțumesc, domnule președinte. Jorgen Pierre, mă numesc de la DigiMove. Aș dori să uh, mulțumesc raportorului domnului Șulțe pentru proiectul de aviz. Aș dori să mulțumesc Comisiei pentru uh, sprijinul uh, exprimat pentru propunerea Comisiei, în mod majoritar, de majoritatea membrilor Comisiei. Uh, recunoaștem că vom avea nevoie de ceva mai mult timp pentru a pune în, apl- în, în aplicare propunerea noastră decât uh, prevăzusem inițial și recunoaștem necesitatea unei abordări coordonate pentru a ne asigura că uh, renunțarea la schimbarea sezonieră a orei se face într-un mod uh, adecvat și recunoscut ca atare de cetățenii europeni, recunoscând faptul că alegerea fusului orar ține de competențele statelor membre și înțelegem că multe state membre desfășoară acum uh, consultări uh, publice pe plan na- uh, național, procese de evaluare pentru a lua o decizie uh, pe baza unor informații concrete. Vă mulțumesc, domnule președinte. Very much. Colleague Balcitis. Vă mulțumesc, domnul Balcitis. Da, este un subiect atât de interesant, cred că vom, vom putea avea o a doua rundă de discuții. Domnul Blanco Lopez, vă rog. Da, doream să clarific un singur punct. Cred că este păcat și nepotrivit faptul că um, reprezentantul comisiei a, a afirmat că majoritatea membrilor comisiei este de acord cu propunerea comisiei pentru că încă nu am ajuns la un vot. Și dacă am înțeles eu bine, dacă am interpretat eu bine discuția pe care tocmai am avut-o, majoritatea colegilor s-au referit la faptul că nu a fost efectuată o evaluare a impactului um, de către comisie înainte de a veni cu această propunere, sau cel puțin aceasta a fost impresia mea în urma discuției. Domnul președinte, avem anumite dubii Însă părerea generală este că suntem de acord cu propunerea Comisiei, cu anumite dubii la care ne-am referit în discuția noastră. Deci totul este în ordine. Domnul Langen, din nou, o întrebare foarte scurtă. Reprezentatul Comisiei a spus că avem nevoie de mai mult timp și întrebarea mea este următoarea. Se lucrează la evaluarea de impact. S-a cerut uh, redactarea uh, acesteia sau Comisia a ignorat pur și simplu și părerile care i-au fost transmise din partea Consiliului până acum. Reprezentantul Comisiei, puteți să ne dați un uh, răspuns? Nu. Eu, eu mă referisem la timpul necesar pentru a conveni și pentru a uh, pune în aplicare această propunere. Recunoaștem că nu este posibilă implementarea propunerii noastre de data viitoare când ar trebui să fie uh, schimbată ora și recunoaștem că trebuie să uh, ținem cont de raportul detaliat al Parlamentului European și, după cum am spus, acum ține de statele membre să evalueze impactul uh, uh, acestei propuneri de modificare pentru fiecare stat membru în parte. Mulțumesc foarte mult! Putem începe a treia rundă de discuții. Desigur, doamna Griffin, îmi, cer, îmi pare rău, domnule președinte, știți că nu revin uh, întotdeauna într-o discuție, însă dumneavoastră aveți întotdeauna o, o abordare foarte echidistantă și ne bucură acest lucru. Însă, trebuie să spun ceva, am impresia că reprezentantul comisiei uh, citește un text uh, pregătit și nu ascultă, nu, răspund, nu răspunde întrebărilor uh, reșite din dezbaterea purtată în această comisie și am dori ca preocupările noastre, întrebările noastre să ajungă și la comisie. Mulțumesc! Mulțumesc. Desigur, stimate domnule raportor, uitasem aproape că intervenția dumneavoastră este de fapt cea mai importantă. Care este părerea dumneavoastră față de această întreagă dezbatere, discuție purtată în comisia noastră, relațiile cu comisia și așa mai departe? iubesc această comisie, iubesc și Parlamentul European și, așa cum îl uh, cunoaștem, Parlamentul ca reprezentant al cetățenilor, poate să uh, exprime păreri diferite și în calitate de raportor mi se pare extrem de important să respectăm ambele părți ale argumentului. Și pe cei care uh, consideră că este important să se renunțe la schimbarea sezonieră a orei în Uniunea Europeană, trebuie să respectăm și cealaltă tabără care vine cu argumente împotriva acestei idei. Pentru mine, uh, ca reprezentant al celor care susține renunțarea la schimbarea sezonieră, este important să găsim o modalitate înțeleaptă, uh, adecvată, rațională. Și din acest punct de vedere, nu cred că putem uh, să facem acest lucru în perioada de timp prevăzută propusă de Comisia Europeană. Și pentru noi, în calitate de uh, instituție europeană este ceva foarte rău dacă uh, șeful Comisiei Europene în fața uh, opiniei publice spune că ace- această uh, modificare este posibilă într-un uh, răstimp de timp foarte scurt. Noi considerăm că ar fi de dorit să avem la dispoziție o evaluare a impactului din partea Comisiei pentru, că to- pentru că toată lumea știe, uh, știe că uh, între statele membre se poartă discuții foarte uh, dificile despre cum putem merge înainte cu această propunere și uh, este posibil ca Parlamentul European să se, să se pronunțe pentru Însă, cred că ar trebui să precizăm că avem nevoie de timpul necesar și trebuie să examinăm în detaliu toate aspectele uh, relevante. Nu putem să ne pronunțăm pentru sau împotrivă fără să ținem seama de uh, aceste detalii. Aceasta este poziția pe care am prezentat-o în uh, proiectul meu de raport. Uh, cred că discuțiile uh, pe care le voi purta cu raportorii din umbră vor fi foarte interesante. Am discutat calendarul pentru aceste întâlniri și cu secretariatul, însă, după cum am spus, ar fi, dorința mea este să ne respectăm părerile divergente. Nu cred că vom reuși acum să ajungem la o poziție de, de, de compromis, însă uh, cu ocazia votului acestei propuneri vom vedea care este părerea Parlamentului European vis-a-vis -vis de această propunere a Comisiei Europene. Excelent, stim, stimate coleg. În, ca de obicei, raportorii Comisiei ITRE sunt deschiși pentru orice propuneri și până la ziua votului nu știm care va fi poziția. Rezultatul va fi cunoscut în luna martie. În data de 4 martie este prevăzut votul în Comisia Competentă pe Fond, în Comisia pentru Transport. Termenul limită pentru depunerea amendamentelor la, uh, la Comisia ITRE este 30 ianuarie, săptămâna viitoare, deci vă rog să nu uitați. 30 uh, ianuarie, săptămâna viitoare, este termenul limită pentru depunerea amendament, amendamentelor pe marginea acestui raport atât de important din partea colegului nostru Sven Schulze. Vă mulțumesc foarte mult pentru această discuție extraordinară pe marginea unui subiect uh, important pentru noi toți și pentru cetățenii europeni. Și acum, cred că putem trece la următorul punct de pe ordinea de zi, punctul 9, European Youth uh, Event evenimentul Tineretului European, o prezentare ulterioară acestui eveniment și uh, bine ați venit! okay. Great. Thank you very much. With great pleasure. Uh, three young... Deci aș dori să spun bun venit la trei uh, participanți la acest eveniment, Jonathan Pugh, Francesca Episcopo și Frauke Gerau, care ne vor prezenta idei, ideile lor, care s-ar putea să fie relevante pentru activitatea viitoare a Comisiei ITRE, mai ales când vine vorba de editarea genetică, robotică și inteligen, uh, inteligență artificială, ecodesign, respectiv uh, antreprenoriat. Sunt uh, subiecte foarte importante pentru Comisia ITRE. Robotică, inteligența artificială, ecodesign, editarea genetică, antreprenoriatul în general. Deci aș dori să vă aduc aminte tuturor membrilor Comisiei ITRE că acest eveniment uh, al tineretului european, AI, a avut loc în data de 1-2 iunie 2018 în Strasburg. La acest eveniment au participat peste 9.000 de tineri care au discutat idei pentru, legate de viitorul Europei. Și am dorit să vă prezentăm câteva rezultate ale acestui eveniment. Și dacă îmi permiteți, primul vorbitor este domnul Jonathan Pugh, care ne va prezenta două idei. Acesta va fi primul bloc dedicat uh, editării genetice și vă dau cuvântul pentru a începe discuția. Jonathan, ai cuvântul. Good morning, members of the European Parliament, and thank you, uh, Chairman. I am very happy to be here. Mulțumesc, uh, stimați uh, deputați europeni, mulțumesc, domnule președinte. Eu sunt uh, cercetător academic în uh, biotehnologie și uh, am lucrat la dirijarea genetică a organismelor de ceva vreme. Am ridicat acest subiect în discuție la European Youth Event în cadrul așa numitei revoluției ADN-ului. Vreau să um, propun două amendamente la directiva europeană referitoare la organismele modificate genetic. Vreau să mă asigur că directiva poate reglementa mai bine um, um, modul în care sunt uh, eliberați în natură uh, în mod intenționat um, organismele care sunt modificate genetic, precum țânțarii modificați genetic. În primul rând, vă recomand ca Parlamentul European să modifice uh, directiva OMG în um, pentru a clarifica modelul um, consimțământului comunitar necesar pentru um, uh, testele vectorilor uh, de boală creați prin um, dirijarea sintetică a genelor. Articolul 9 al directivei uh, OMG impune ca statele membre să consulte publicul înainte de eliberarea de, deliberată a OMG-urilor și să disemineze informațiile uh, relevante în legătură cu uh, testele. Însă uh, există argumente în favoarea unei protecții morale mai mare a publicului în domeniul testelor, în ceea ce privește eliberarea vectorilor modificați de boală. Pentru că aceste teste sunt un, un uh, experiment de mediu care afectează uh, și sănătatea publică și datele publice. Așa cum recomandă uh, Organizația Mondială a Sănătăților, trebuie să existe proceduri democratice care să aibă în spate uh, consimțământ din partea uh, comunităților. Astfel de proceduri uh, ar considera comunitatea mai mult decât receptorii pasivi de informație. În schimb, oficialii din sectorul uh, de sănătate trebuie să facă parteneriat în luarea deciziilor cu membrii comunităților printr-un schimb reciproc de argumente și valori. Testele trebuie să se facă doar după ce există o astfel de implicare solidă mm, conform procedurilor politice standard și cu evaluarea uh, dorințelor publicului. Mai multe teste uh, tem, tem, uh, foarte timburii au fost criticate pentru că nu și-au dat consimțământul cetățenii. Ca reprezentant al cetățenilor europeni, Parlamentul trebuie să emită legi pentru a se asigura că în testele viitoare nu se fac aceleași greșeli. A doua recomandare este ca Parlamentul European să instituie legal și să recunoască un um, organism colaborativ, colaborativ uh, uh, care să includă atât um, membrii EFSA, cât și um, membrul de la, membrii de la Centrul European pentru Prevenția uh, și controlul bolilor, pentru a face evaluări ale riscului legat de testele pe teren ale vectorilor de eliberării vectorilor de boală. Cred că tinerii sunt preocupați pentru că directiva europeană privind OMG-urile este temeiată pe principiul precauției. Mai mulți participanți de la European Youth Event consideră că acest principiu a fost interpretat într-un mod care a exagerat uh, riscurile OMG-urilor fără uh, a fi atenți la uh, beneficiile aduse de acestea ar vrea să fac o recomandare pentru modul în care se poate crește rigoarea științifică în evaluarea riscurilor în, în ceea ce privește vectorii de boală modificat genetici. Conform directivei din 2001, OMG-urile fac obiectul unui studiu de risc um, efectuat de EFSA. Totuși, multe dintre riscurile și beneficiile tehnologiilor de dirijare genetică uh, depășesc expertiza acestui organism. Organismul colectiv pe care îl propun eu este necesar pentru a evalua în mod adecvat riscurile și beneficiile um, tehnologiei de dirijare genetică, epidemiologia, uh, sănătatea publică și biodiversitatea. EFSA deja a produs uh, publicații colaborative cu centrul, în colaborare cu Centrul European pentru Controlul și Prevenția Bolilor în legătură cu prevenția uh, pericolelor biologice. organismul pe care îl propun eu ar furniza um, recomandări științifice independente și asistență Parlamentului European. De asemenea, ar fi în propoziția de a revizui îndrumările existente pentru, riscul, uh, pentru evaluarea riscului pentru mediu al OMG-urilor. Ceea ce nu înseamnă că Uniunea Europeană ar trebui să aibă un moratoriu general în legătură cu tehnologia privind dirigerea genetică. Um, nu există uh, temei pentru acest uh, moratoriu, așa cum se vede din uh, Convenția ONU privind diversitatea biologică. Trebuie să vă gândiți și la costurile menținerii situației actuale, dar și la riscurile folosirii noilor tehnologii trebuie să luăm decizii uh, privind riscurile și beneficiile tehnologiilor care afectează profund uh, sănătatea umană, deci îndemn uh, Parlamentul să analizeze dacă există organismele necesare pentru a um, elabora analiza adecvată a riscurilor și beneficiilor și beneficiilor asociate cu aceste tehnologii ale viitorului. Mulțumesc, Jonathan. Permitem să îți spun câteva cuvinte. Ai 30 de ani, așa scrie în dosarul meu. E grozav, ești britanic uh, și uh, ești uh, profesor asociat postdoctoral în filozofie morală aplicată la Centrul Oxford pentru Etică Practică. De asemenea, conduci proiectul Eticile Uh, aplicațiilor terapeutice noi ale stimulării profunde a creierului. Este extrem de interesant. Ai publicat uh, mai multe articole despre etica editării genetice la oameni și animale și de asemenea ai fost intervievat de ziarul The Guardian, de BBC și de Global News Network. Ai o experiență extraordinară um, în calitate de tânăr om de știință. Acum uh, voi da cuvântul deputaților. Doamna Griffin are cuvânt. Welcome. Bun venit! Mă bucur că toți trei sunteți astăzi aici. Johnny, minunată prezentare. Aș dori să rog secretariatul să transmită prezentările pe care cei trei le uh, vor face astăzi uh, uh, aici tuturor membrilor Comisiei ITRE pentru a putea să le analizăm în detaliu și pentru a vedea dacă putem să le susținem. Ce ne-ai fost aici N-a fost aici, poate, la ultima dezbatere, când am spus că politica industrială trebuie să țină uh, cont de implicațiile asupra sănătății. O parte a problemei pe care o avem în Regatul Unit, nu știu dacă ești conștient de ea în acest moment, este că există mai multe uh, zone de exploatare a gazelor de șist uh, care. Uh, atunci când au fost uh, dezvoltate, uh, n-au uh, ținut cont de posibilele efecte asupra sănătății. După părerea mea, e o rușine că comunitățile locale spun nu ne dorim așa ceva aici, ne preocupă sănătatea noastră și a copilor noștri, însă opiniile lor nu sunt luate în calcul. Johnny, aș dori să spun așadar uh, cum stau lucrurile cu legislația pe care tocmai am adoptat-o. Există, practic, consens între partide să um, uh, punem cetățenii în centrul activității noastre pentru a oferi uh, un pachet energetic curat care să ține cont și de sănătatea oamenilor. În ceea ce privește planurile pentru mediu pe care le-au redactat fiecare țară în parte, am uh, ar trebui să demonstreze cum sunt afectați de activități industriale cetățenii, locuitorii uh, din zonele învecinate uh, celor industriale și așa mai departe. Trebuie să avem niște mecanisme eficiente astfel încât să putem ține cont de opiniile cetățenilor noștri. Orice idei ne-ar putea parveni din partea voastră, de exemplu, ne-ar putea ajuta în mod eficient în acest domeniu și ar fi tare apreciate. Trebuie să existe consultări uh, publice eficiente, trebuie să existe mecanisme uh, prin care oamenii care de obicei n-au un cuvânt de spus să poată să-și uh, prezinte opinia pentru ceea ce se va întâmpla în viitor. Mulțumesc pentru prezența aici. Știm cu toții că se întâmplă tot felul de lucruri grozave în Regatul Unit. Eu una sunt și acolo pentru întrebarea publicului. Următorul vorbitor. Mulțumesc, mulțumesc pentru prezentare. Eu nu sunt cercetător, maxim un tehnician în acest uh, domeniu. Uh, mă bucur că se vorbește aici uh, despre un subiect care ar trebui menționat mai des și anume transparența, transparența în procesul de luare a deciziilor. Ceea ce se întâmplă acum cu Monsanto și criza glifosatului, ce se întâmplă cu EFSA, căci EFSA este acuzată acum că a copiat pur și simplu ca atare un raport al Monsanto Ehm, dacă ne gândim puțin la ce se întâmplă cu lobiștii și aici, până la urmă, ehm, e capitala lobiștilor, Ei bine, ținând cont de toate acestea, ne dăm seama că există o contrapondere la uh, lobiști și anume oamenii ca, uh, ca voi. Uh, avem nevoie, de altfel, să uh, avem niște opinii diferite, dintr-un unghi diferit uh, uh, pe care îl prezentați voi. Analizați puțin mai critic lucrurile pe care noi le tot ascultăm aici. Eu nu spun că noi, cei aleși, ar trebui să ne punem mereu întrebări legate de sistemul nostru democratic. Trebuie să înțelegem dacă, într-adevăr, mai facem parte din acest sistem democratic. Trebuie să ne întrebăm cum anume poate lupta societatea civilă împotriva uh, puterii lobiștilor. Cum putem reechilibra această balanță? Eu cred că aceasta este problema de fond, întrebarea de fond pe care trebuie să ne uh, adresăm cu toții. Mulțumesc pentru lămurile pe care ne-ați oferit. Mulțumim, uh, domnul Colicec. Vă mulțumesc, domnule președinte. Mă bucură să văd alături de noi oameni preocupați de chestiuni practice. Nu sunt sigur dacă am înțeles care sunt consecințele practice ale uh, prezentării dumneavoastră. Însă, eu sunt uh, un tehnician de formație și întotdeauna mă întreb care uh, este obiectivul pe care îl uh, urmăm. Dacă este vorba de modificare genetică a animalelor sau a plantelor, cred că trebuie să fim foarte precauți. Uh, nimeni din opinia publică nu este un expert în, în acest domeniu. M-am ocupat, de exemplu, de construcția de furnale și nu aveam uh, nimic de a face cu organismele modificate ge- uh, genetice. Însă, anumite, anumite boli sunt cauzate, de exemplu, de modificări genetice și consecințele unor asemenea boli pot apărea doar în a doua sau a treia generație. Deci, uh, în anumite, în cazul anumitor activități de cercetare, cred că avem nevoie de comisii de experți și să știm care este părerea acestora, pentru că nu putem să știm întotdeauna toate, toate aspectele relevante, însă în anumite cazuri trebuie să uh, urmărim um, consecințele activităților noastre uh, o perioadă de timp uh, mai îndelungată. Propunerea dumneavoastră mi se pare una interesantă, cred că trebuie să lucrăm mai mult împreună și cu Comisia și cred că mulți colegi vor, pot fi de acord cu propunerea făcută dumneavoastră, însă mi se pare extrem de important ca rezultatele acestor cercetări să fie examinate cu toată, cu toată grija. Vă mulțumesc! Jonathan, foarte pe scurt, dacă îmi permiți spune pe bună dreptate că comunitatea nu reprezintă doar un receptor pasiv. Prin urmare, cum vezi tu influența noastră? De exemplu, cum ar putea influența noastră să schimbe calendarul unui uh, test clinic? Pentru că și eu personal m-am confruntat uneori cu uh, situația asta. La un moment dat am testat uh, chiar pe propria piele un nou tratament. Nu a fost uh, ceva ușor pentru mine, s-a petrecut acum un an și încă mai am de suferit de pe urma acelui episod. Însă întotdeauna este necesar să te adresezi uh, unei clinici și să spui, da, sunt de acord să testez pe mine un medicament, un produs, uh, haideți să încercăm. Deci cum vezi tu lucrurile din această perspectivă? A, și apoi în legătură cu OMG-urile. Colegii noștri de la Envi și Agri sunt cei mai interesați de acest subiect. Uh, Parlamentul European încearcă să protejeze cetățenii per ansamblu, însă cred că ar trebui să păstrăm o portiță deschisă, o minte, mintea deschisă pentru acest uh, subiect. Să fim uh, deschiși la minte, chiar dacă încercăm să ne protejăm uh, uh cetățenii. Nu întotdeauna însă reușim să mergem dincolo de uh, imprese și gândurile concetățenilor noștri. Încă un vorbitor îmi cer scuze, doamna Grostet. Domnule președinte, mulțumesc că voi încerca să fiu cât se poate de rapidă pentru ca apoi să putem asculta răspunsurile. Mai întâi pot să spun că mi se pare foarte simpatic că niște tineri vin aici să ne transmită propriile lor uh, uh, reflexii, propria lor uh, muncă în legătură cu ceea ce facem noi. Minunat! Însă n-aș dori să cad în demagogie și să spun că ceea ce facem noi nu e bine, că nu este suficient de transparent și așa mai departe, că lobby-ul este o catastrofă. Nici de cum. Toată lumea face lobby și eu fac când în grupul meu îmi doresc să fiu raportor întrebare pentru un text care mi se pare important. Și eu fac lobbying în cadrul Parlamentului și în cadrul grupului meu. Toată lumea face asta. Așadar, n-ar trebui să uh, aruncăm și copilul cu apa din covată. Uh, pentru că lobby-ul este important, ne permite să ascultăm toate părțile implicate. Dacă totul este însă conceput uh, pentru a putea obține uh, cât se poate de multe informații care să ne parvină din uh, cât se poate de multe părți și câtă vreme deputații au simțul responsabilității și reflectează la ceea ce au auzit pentru a găsi cea mai bună soluție, e bine, atunci lucrurile lucrurile stau minunat. Ce vreau eu să spun de fapt? Ei bine, mă interesează foarte mult uh, chestiunile legate de uh, sănătate, legislația farmaceutică și așa mai departe. Ei bine, uh, Uh, asociațiile uh, pacienților sunt absolut indispensabile. Nu putem să vorbim despre sănătate fără să existe această relație între asociațiile pacienților care uh, pot cu adevărat să înțeleagă ce simt pacienții sau profesioniștii din domeniul sănătății. Prin urmare, trebuie să fiu foarte sinceră și să privesc cu oarecum de la distanță toate aceste lucruri. Încerc să nu mă, mă țin de ideologie strategii uh, cât privește un anume uh, subiect sau altul. Mulțumim, aveți cuvântul, Jonathan. Aș dori să mulțumesc pentru uh, întrebări și pentru faptul că vă interesează acest subiect. Aș putea să încep, zic, cu întrebarea ta. Ce se poate face un individ pentru un test clinic? E bine, atunci când oamenii participă la astfel de teste, important este uh, ca pacientul să fie informat și să-și dea apoi uh, consimțământul informat. Când vorbim despre uh, teste de sănătate publică, lucrurile nu sunt chiar așa de uh, ușoare. Atunci când vorbim despre uh, țânțari modificați genetic, uneori nu este posibil să întreb pe toată lumea dintr-o comunitate dacă uh, înțelege riscurile sau dacă li se pare că beneficiile depășesc riscurile. Aceasta este o mare problemă. Trebuie să ne gândim puțin la procedurile corecte, democratice. Într-adevăr, munca este în curs uh, din această uh, privință la nivel uh, național. Tocmai s-a vorbit despre importanța asociației, asociațiilor pacienților. Sigur că da, aceste asociații sau grupuri de asociații uh, sunt importante pentru uh, uh, testele pe care le facem noi. Până la urmă, fiecare dintre noi poate să fie la, la un moment dat uh, pacient, uh, așadar, uh, modul cum derulăm astfel de teste ține într-adevăr de multe aspecte democratice. Apoi trebuie să fim foarte atenți în ceea ce privește folosirea acestei tehnologii OMG-urile, însă când suntem atenți, trebuie să fim atenți și la analiza riscurilor și beneficiilor. Uh, dirijarea genetică este o nouă tehnologie, nu știm foarte multe lucruri despre ea, uh, însă um, Până la urmă vorbim despre situații în care am putea ajunge să avem uh, o tehnologie care ar putea reduce drastic problemele legate de boli purtate de paraziți. Uh, Centrul European de Prevenție a Bolilor și a Controlor a raportat uh, uh, anumite date îngrijorătoare, mai ales despre îmbolnăvirile cu malarie în ceea ce vește cetățenii europeni. Deci, important este să vorbim despre toate aceste subiecte acum. Nu mai am timp la dispoziție, însă vă mulțumesc tuturor pentru comentarii. Nu știu cum stau lucrurile în ceea ce vește exploatarea gazelor de șist, însă trebuie să ne gândim puțin la procedurile democratice într-o, um, în ceea ce privește um, uh, intervenții la nivelul uh, comunităților. Părerea comunității poate trebuie luată în calcul atunci când e vorba despre intervenții riscante. Uh, clar că trebuie să mergem dincolo de a oferi doar informații oamenilor și a prezenta proiectele. E clar că oamenii trebuie implicați în procesul de luare a deciziilor, însă cum se organizează un astfel de proces, nu știu, poate trebuie să reflectăm la asta în următorii ani. Mulțumesc. Mulțumesc foarte, foarte mult, Jonathan, încă o dată, spune domnul președinte. Mulțumesc pentru această prezentare, pentru propuneri și că ai răspuns la întrebările noastre. Acum putem trece mai departe la uh, următorul nostru vorbitor, doamna Francesca Episcopo. Fiecare vorbitor va fi mai tânăr decât uh, anteriorul. E foarte ușor de văzut asta pe lista pe care o am. Sunteți uh, italiancă, văd. Aveți uh, uh o diplomă uh, în drept uh, de la Universitatea din Pisa și de la Universitatea din Oxford. Iar acum, ba nu, văd că sunteți acum activă, spune domnul președinte, la Universitatea din Pisa. Sunteți Uh, cercetător la Scola Superioară Santana și vă ocupați de diverse uh, uh, proiecte legate de regulamentele în domeniul roboticii și a inteligenței artificiale, standardizării, certificării, protecției datelor, acceptării de către utilizator a roboticii și a inteligenței artificiale. Aceste subiecte sunt foarte importante pentru comisia noastră. Avem un raport din propria inițiativă cu privire la inteligența artificială pe care l-am votat acum o lună. În cadrul comisiei noastre acum suntem responsabili de Europa Digitală, de acel program, care este foarte important pentru următorii șapte ani. Acela va fi uh, finanțat de uh, Comisia uh, Europeană, deci în general de Uniunea Europeană, un proiect destul de nou, programul Digital Europe, Europa Digitală. Un proiect care va beneficia probabil de 9 miliarde de euro. Deci, subiectele acestea sunt foarte importante pentru noi, deci aveți cuvântul, puteți începe. Uh, Mulțumesc, domnule președinte. Bună dimineața uh, membrilor acestei comisii. Mă numesc Francesca Episcopo și mă bucur să fiu astăzi aici pentru a vă prezenta două idei uh, care au fost uh, uh, elaborate la acest eveniment al tineretului european în domeniul roboticii și a inteligenței artificiale. Prima idee vizează crearea unei agenții pentru robotică și inteligență artificială. Reglementarea acestor domenii este o mare provocare pentru Europa. Lipsa, întârzierea sau inadecvarea regulamentelor pot să permită anumitor tehnologii care nu respectă um, valorile europene și uh, principiile europene um, să existe. Astfel de tehnologii pot să aibă și un efect uh, destul de uh, drastic negativ asupra inovației. Ca și cercetător, în ce privește legea și tehnologia, adesea mă lovesc de situații în care există blocaje mm, prin care, da, din cauza cărora universitățile sau mediul de afaceri nu reușesc să-și dezvolte cercetările sau produsele. Pentru a gestiona această provocare, sugerez că ca Europa să uh, pună la punct o agenție pentru robotică și inteligență artificială, un organism executiv cu propria finanțare și să îi atribuie trei roluri principale. Mai întâi, a trebuit să ofere uh, organismelor științifice europene și naționale expertiză științifică și tehnică, uh, a trebuit să faciliteze dialogul între instituții și actorii interesați și să promoveze inițiative pentru uh, promovarea roboticii. Apoi, în al doilea rând, ar trebui să dezvolte, să pună în aplicare și constant să actualizeze anumite reguli destul de înguste pentru testare, certificare și standardizare a uh, anumitor uh, aplicații uh, specifice și, uh, nu în ultimul rând, ar trebui să uh, gestioneze niște instrumente administrative precum registre pentru uh, anumite aplicații robotice specifice, fonduri de compensare, de asemenea și registre publice de proceduri și bune practici pentru a testa și certifica noi produse. Într-adevăr, Instituirea unei astfel de agenții pentru robotică a fost recomandată de către Parlamentul European în 2017, însă Comisia a spus că ar fi recurs mai degrabă la alte inițiative pentru a orienta um, acțiunile europene, de exemplu grupuri de experți și discuții în cadrul acestor grupuri, de asemenea și uh, organisme consultative de nivel înalt. De, uh, de altfel, asta s-a și întâmplat. Acum câteva săptămâni uh, s-au uh, dat publicității niște uh, orientări legate de un ghid etic Uh, elaborate de un grup uh, de experți de la nivel înalt în domeniul roboticii. În ciuda, acestor, în ciuda semnificației acestor instrumente, ele nu um, elimină nevoia de a crea o astfel de agenție, căci aceasta ar putea oferi uh, expertiză și ar putea de asemenea să aibă și funcții de reglementare și administrative la nivel interdisciplinar și între instituții, uh, Uh, și astfel ar constitui singura soluție care să permită uh, să avem un plan de uh, reglementare eficient, coordonat și cuprinzător, astfel încât Europa să fie lider în domeniul roboticii și inteligenței artificiale, câtă vreme se respectă și drepturile fundamentale și principiile fundamentale și câtă vreme se oferă cetățenilor și mediului de afaceri mediul, uh, uh, posibilitatea de a beneficia așa cum trebuie de fructele revoluției digitale. De aceea vă rog, stimați membri ai Comisiei ITRE, să susțineți instituirea unei astfel de agenții. Apoi, cea de-a doua idee pe care aș dori să o discut cu dumneavoastră uh, vizează uh, dezvoltarea uh, unui mecanism de evaluare a impactului roboticii în Europa. Roboții și aplicația de inteligență artificială afectează intimitatea, demnitatea, autonomia și siguranța oamenilor la nivel psihic și fizic. Și, pe de altă parte, natura inovatoare a unui astfel de Uh, tehnologii uh, aduce niște uh, efecte pe care nu le putem noi prevedea acum în ceea ce privește utilizarea lor. Pe de altă parte, uh, legiuitorii și cei care elaborează politici nu au date suficiente pentru a defini uh, condițiile de legalitate a acestor uh, dispozitive, nu pot reglementa procesul în ansamblul său, de la dezvoltarea ideii și testare până la certificare și supraveghere după introducerea pe piață. Prin urmare, propun ca uh, Europa, eventual uh, prin uh, intermediul acestei posibile agenții pentru robotică și inteligență artificială și cu, cu, cu ajutorul experților din diverse domenii, ar putea crea un astfel de mecanism de evaluare a roboților care să fie un instrument de care se folosească mediul de afaceri care acționează în acest domeniu, Uh, și astfel uh, să comunice în legătură cu uh, aceste dispozitive cu Comisia Europeană. Se pot înlocui niște proceduri existente, așadar pentru anumite riscuri, de exemplu protecția datelor. De asemenea, se pot strânge la un loc toate informațiile care vizează impactul sau tehnicile de atenuare a riscurilor pe care le pun diverse clase de roboți, de exemplu dronele. Într-o astfel de abordare uh, de sus în jos, uh, am putea să uh, atenuăm niște riscuri ale roboților și astfel am respectat și standardele existente și am putea crea noi etaloane și orientări atunci când acestea sunt necesare. Într-o abordare de jos în sus, cei care reglementează situația ar putea să identifice lipsurile de reglementare și ar putea să obțină date uh, legate de anumite tipuri de riscuri introduse de anumite clase de roboți și, până la urmă, ar putea să ofere baza pentru o evaluare legislativă ex post. Astfel, uh, revizuirea și actualizarea cadrului existent uh, din perspectivă juridică ar putea fi mult mai ușoară. Mulțumesc pentru atenție. Mulțumim foarte mult, Francesca, să ne domnul președinte. Acum uh, Dăm uh, cuvântul colegilor. Colegul Zorinio este primul. Muito bom dia. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Francesca, pelo... Mulțumesc, uh, domnule președinte. Vreau să-i mulțumesc uh, și Francescăi pentru ideile ei foarte interesante. Eu sunt raportor din umbră pentru grupul SCD, pentru programul Europa Digitală și uh, ne-am gândit mult la aceste chestiuni menționate de tine. În programul Europa Digitală și uh, în special în uh, capitolele care analizează inteligența artificială și securitatea cibernetică, am introdus ideea că este nevoie de o evaluare etică, un fel de cod etic care să fie aplicat tuturor proiectelor care urmează să fie adoptate și implementate. Sunt uh, sigur că știm cu toții că inteligența artificială și automatizarea în general reprezintă cheia pentru dezvoltarea viitoare. Trebuie să înțelegem, să știm dacă, cetăți, dacă tehnologia va fi în serviciul cetățenilor sau invers. Eu uh, discut cu tineri, cu studenți, pentru că și eu predau și uh, încercăm să vedem care sunt algoritmele care vor sta la baza acestor dezvoltări algoritme cu care vom lucra noi și dumneavoastră. Trebuie să ne asigurăm că practicile um, sunt corecte și că ne respectă valorile. Ne vom, uh, vom obține ceea ce dorim dacă oamenii vor fi cei care vor conduce mașinile, pentru că mașinile vor absorbi modelul societății noastre și o vor îmbunătăți. Dar dacă avem o abordare egoistă și dacă scăpăm tehnologia de sub control, dacă decidem să folosim tehnologia pentru a obține avantaje față de ceilalți, vom uh, crea o societate digitală în care se va putea întâmpla orice și în care tot răul din societate se va multiplica. Inegalitatea va fi mai mare, problemele se vor agrava, și de aceea cred că sunt foarte interesante comentariile tale. Ideea înființării unei agenții este interesantă. În agenda noastră digitală mm, am exprimat dorința de a nu avea 28 de abordări diferite, ci de a avea convergență, dar și aceea de a avea un uh, spațiu fizic care să Um, găzduiască această agenție. Agenția poate avea și o natură virtuală, poate fi un spațiu uh, în care să reunească experții, un spațiu virtual. E important să facem uh, evaluări etice. Avem șapte vorbitori pe listă, spune președintele. Da, domnule președinte, mă voi opri imediat. Întotdeauna sunteți foarte corect în modul în care gestionați timpul de vorbire, însă doream, uh, insistam să fac câteva uh, comentarii. Vreau doar să mă refer la evaluarea de impact. Sunt două scenarii posibile aici. Într-unul, te întrebi care este impactul, care sunt efectele asupra societății, care sunt efectele asupra valorilor. Mulțumesc! Avem în fața noastră tineri și trebuie să terminăm, ar trebui să terminăm chiar acum uh, discuția aceasta. Am șase persoane care doresc să-i adreseze întrebări francescă, Vă îi rog să vorbească foarte puțin. Domnul, doamna Lopez Bermejo are cuvântul. Mulțumesc foarte mult, domnule președinte. Vreau, în primul rând, să le mulțumesc uh, pentru prezență experților cele două intervenții și sunt sigură că și a treia Um, au fost și sunt sigură că va fi uh, magnifică, magnifice. Sunteți temerari, uh, ați făcut expuneri extrem de clare și uh, se vede că au în spate uh, o analiză profundă. Subiectul roboticii, inteligenței artificiale, reprezintă pentru noi elemente fundamentale. Sunt de acord cu uh, experta. Trebuie să înființăm o agenție europeană dincolo de dificultățile pe care le putem uh, întâmpina din partea statelor membre, dar eu cred că este foarte important să avem o Europa mai uh, unită, mai legată și mai convergentă. Vedem că agențiile funcționează și sunt un instrument foarte util. Sunt de asemenea de acord că trebuie să existe un mecanism de evaluare a impactului. E adevărat, uh, respectarea uh, datelor și alte chestiuni sunt importante, dar e important să avem o evaluare a impactului asupra pieței muncii, pentru că ne aflăm în pragul unei noi revoluții și dacă vrem să plecăm de la o competitivitate responsabilă, trebuie să știm și care va fi impactul asupra pieței muncii. Asupra domeniului muncii. Pentru robotică și inteligența artificială este nevoie de încrederea cetățenilor, care este un element cheie și dacă avem elemente de transparență și putem să le transmitem, atunci vom câștiga încrederea cetățenilor. Mulțumesc mult pentru expunere. Mulțumesc uh, foarte mult. Uh, domnul Cohlice, care cuvântul. Několik drobných poznámek. Za prvé... Vă mulțumesc, domnule președinte. Câteva observații și din partea mea. Normele regula fundamentală uh, pentru roboți este să nu dăuneze oamenilor. Robotul nu trebuie să afecteze negativ oamenii. Răspunderea pentru greșelile unui robot reprezintă o problemă fundamentală pe care trebuie să o uh, rezolvăm, pentru că introducem tot mai mulți roboți, dintre care unii sunt autoreglementați. Cine este responsabil dacă există o eroare pe că, comisă de un robot? În al treilea rând, trebuie să promovăm robotica, e adevărat. Cât despre, însă despre agenție, eu aș prefera un mecanism de evaluare a impactului robot, roboților care să fie dezvoltată de entități naționale și folosită la nivel european, pentru că sunt atât de multe probleme de rezolvat încât o singură agenție concentrată într-un singur loc în Bruxelles sau în altă parte nu uh, poate face față tuturor acestor probleme. Mulțumesc! Mulțumesc! Patricia Toia are cuvântul. Mulțumesc, domnule președinte! de fiecare dată când apare în discuție această temă, cam la 2 ani, mă bucur pentru că mă interesează și îmi place subiectul. Vorbim despre elemente esențiale. Ați menționat mecanismul de gestionare a riscului. Domnul Zorinio a vorbit despre acest lucru. Vă concentrați pe chestiunile etice și nu reprezintă un risc, un, un lux acest lucru. Trebuie Um, neapărat să ne concentrăm pe aspectele etice, pentru că atunci când vorbim despre uh, inteligența artificială și robotica, abordarea Europei este complet diferită față de abordările din Singapore, din Taiwan sau în alte, pe Taiwan sau în alte părți. Este foarte importantă și abordarea culturală, prin urmare. Desigur, acesta este un punct de vedere juridic, dar și, și oarecum filozofic. Dezvoltarea acestor uh, aspecte este foarte importantă. Ați, v-ați mai referit la un subiect juridic și anume la personalitatea juridică a roboților. Noi am vorbit despre acest subiect în Parlamentul European și am decis că este prea mult să dăm roboților personalitate juridică, dar răspunderea juridică este foarte importantă. Nu știu dacă pot fi pentru o agenție. Uh, în țara mea avem regiuni și adesea când oamenii uh, dau de o problemă, spun avem nevoie de o agenție. Dar, de fapt, până la urmă, agenția nu duce nicăieri. Nu rezolvă nicio problemă. Poate că ar fi mai bine să știm uh, pe cine putem contacta pentru a ne crea propriile, uh, propria răspundere. Mulțumesc, domnul Tamburan are cuvântul. Mulțumesc! Adesea vorbim despre o tehnologie a viitorului, biotehnologia sau altceva ce vom analiza în viitor, însă acum suntem într-un moment în care foarte curând vom uh, putea uh, reproduce algoritme biologice, organice și trebuie să începem discuțiile de această natură. În Parlament e important și trebuie să fie printre prioritățile noastre un astfel de dialog, indiferent de direcția aleasă. E important să vorbim despre politică și despre latura filozofică a lucrurilor, pentru că tehnologia și știința ne pot aduce rezultate extraordinare, însă trebuie să ținem cont de politicile uh, de la bază și uh, de etică. Etica este cea care ne spune ce putem și ce nu putem face și care este direcția de urmat. În context european, în care uh, abordarea este foarte umanistă și etică, slavă Domnului, nu putem uh, urma abordarea tehnologică aleasă de China sau Statele Unite, care par să dorească să, dorească să dezvolte uh, la infinit aceste instrumente, probabil pentru că este foarte profitabil și pentru că o vor, o vor face altul dacă nu o faci tu. Am vorbit despre moștenirea genetică a plantelor, animalelor sau oamenilor. Uh, nu uh, putem să ne îndepărtăm de viața organică și de inteligența din spatele acesteia. Aici nu, ne, nu avem bariere tehnice. Tehnologia um, avansează. Acum e vorba de chestiuni etice și de biopolitici. Cred că filozofii și cercetătorii analizează acum um, subiectul și ei trebuie uh, să fie um, primiți călduros pentru că viitorul este mâinile lor researchers who are here today to present your Vă mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc și invitațiilor pentru prezentarea ideilor lor, foarte importante, pentru că comisia noastră este interesată de părerea tinerilor cercetători vis-a-vis -vis de ce ar trebui să facem pe plan european. Fiind vorba de robotică și inteligență artificială, Cred că a fost un subiect uh, discutat deseori, nu doar în Comisia ITRE, dar și în Parlamentul European și, în general, pe plan european. Pentru că știm cu toții că atunci când discutăm despre digitalizare, robotizare, automatizare, una din principalele provocări cu care ne confruntăm este uh, fărmițarea pieței europene cauzată de legislații diferite în în, uh, între statele membre. Comisia Europeană a venit cu, o, cu propuneri de a îndepărta aceste obstacole dintre statele membre pentru a crea o unică piață uh, digitală. Și cred că este bine că în curând putem discuta despre o piață unică digitală. Acum ne confruntăm cu noi provocări legate de robotică, inteligența uh, artificială, care ne transformă Um, piața muncii și societățile și vedem acest lucru și pe scară globală. SUA și China investesc de 3 până la 4 ori mai mult în uh, inteligența artificială decât investițiile făcute de Europa. Pentru a ne păstra competitivitatea, trebuie să investim mai mult în cercetare și în inovare și în aceste domenii. După cum ai spus și tu, Francesca, Anul trecut, Comisia Europeană a instituit acest grup de experți la nivel înalt pentru a coordona acțiunile pe plan european uh, și perspectiva etică trebuie să fie una foarte importantă, pentru că mm, Europa are valori diferite față de competitorii săi și trebuie să ne păstrăm un cadru european și atunci când discutăm despre etica roboticii și inteligenței artificiale. Deci este un subiect foarte important. Însă, după cum a spus și colega noastră, Patricia, oare este cea mai bună soluție uh, crearea unei noi agenții? Și nu știu dacă este cea mai bună idee, pentru că dacă aceasta nu va dispune de resurse suficiente, de competențe bine definite, nu va fi foarte utilă, dar va fi foarte, va fi foarte important să ne acordăm mai bine. Domnul președinte, pare rău, stim dragi colegi, nu avem suficient timp pentru o dezbatere prea cuprinzătoare, chiar dacă acest subiect este atât de interesant. Și, Francesca, îți dau cuvântul pentru uh, răspunsurile tale. Mulțumesc, domnule președinte, mulțumesc tuturor care au uh, venit cu idei atât de interesante și cu comentarii atât de interesante. Va fi extrem de dificil să vă răspund în 3 minute, însă o să încerc din răsputeri și o să încerc să combin diferitele comentarii prin răspunsurile mele. Eu cred că punctul de plecare este cel amintit de unul dintre dumneavoastră. Europa are nevoie de abordare europeană vis-a-vis -vis de inteligența artificială și acest uh, lucru Um, reiese și din comunicarea Comisiei de anul trecut. Această abordare europeană ar trebui să se bazeze pe două principii. În primul rând, să luăm decizii nu doar pe ceea ce este fezabil și posibil din punct de vedere tehn- tehnologic, dar și pornind de la ce ne dorim Uh, să fie contribuția adusă de tehnologie la întărirea principiilor și valorilor importante pentru societatea noastră. Celălalt, uh, de asemenea, trebuie să includem considerațiile de natură etică într-un sens foarte uh, larg, să țină seama și de impactul uh, asupra societății adus de robotică și de inteligen- inteligență artificială. Uh, Celălalt principiu necesar este cel al unei bune reglementări, care din punctul meu de vedere, și acesta este motivul pentru care m-am uh, uh, referit atât de mult la oportunitatea creării unei agenții, se referă la introducerea acestui element de guvernanță colaborativă, care cred că și-a regăsi locul mai bine într-un organism care să aibă un uh, rol, o funcție mm, mai profundă decât uh, cea una de, uh, de consultare. Și pentru a conchide acest punct, ideea instituirii unei agenții nu înseamnă că se face referire doar la plan european. Din punctul meu de vedere, din, din punctul meu de vedere, ar fi mult mai eficientă dacă ar fi inserată într-o rețea a, insti- a agențiilor, instituțiilor europene, dar la care să participe și actorii naționali. Pentru că astfel s-ar crea un mai bun punct, s-ar crea un mai bun punct de referință pentru toți actorii uh, implicați și interesați de acest domeniu care au dificultăți uh, acum în a naviga în această mare tulbure a normelor de reglementare a acestui domeniu. Și ultimul punct. Cred că, într-adevăr, trebuie să definim foarte bine cine este responsabil pentru această tehnologie a inteligenței artificiale. Din punctul meu de vedere, este, trebuie să spunem cu toată claritatea că nu există în acest moment uh, inteligență artificială sau robotică care să fie uh, responsabile pentru că încă nu, au, nu sunt atât de avansate încât să fi devenit un agent moral. Deci oamenii care au creat aceste uh, instrumente, acești roboți, aceste sisteme sunt, uh, sunt cei responsabili. Deci este important să definim uh, ex, ante, ex ante standardele aplicațiilor respective și cine este responsabil ex post dacă apar daune uh, și probleme și așa mai departe. Vă mulțumesc și îmi cer scuză pentru uh, faptul că m-am lungit puțin. Mulțumesc, Francesca. Uh, mulțumesc pentru prezentarea ideii tale legată de o agenție. Există o sumedenie de asemenea agenții în Uniunea Europeană, o nouă, agenția propusă de tine ar fi una utilă, mai ales din perspectiva Comisiei uh, ITRE. Și trecem acum la ultima invitată, doamna Frauke Gerau, uh, din Germania, a crescut într-un uh, mic oraș la sudul Berlinului. După ce a încheiat uh, liceul, a avut un serviciu de voluntariat la Institutul de Cercetare Maritimă din Rostock, după care a schimbat domeniul la, din știință la inginerie și a decis să studieze tehnologiile resurselor biogenetice și am înțeles că doriți să combinați părerile te- tehnologice cu o perspectivă generală ecologică și, ecologică și sunteți foarte activă și în ONG-ul Young Nature Friends Germany. Participați la acest ONG de la, din primii ani de școală, dacă nu mă înșel, sau aproape. Vă dau cuvântul. În primul rând, mă bucură faptul că sunt uh, aici și că îmi dați uh, impresia că Europa este foarte apropiată de mine. Vă mulțumesc pentru invitație, vă mulțumesc pentru că mă ascultați. Aș propune ca Uniunea Europeană să um, lucreze la o reglementare uh, care să ducă la un design modular a instrumentelor electronice. Astfel, um, ecranul, un modul uh, defect ar putea fi schimbat foarte ușor. Pentru a ajunge la durabilitate, avem, eh, trebuie să ne schimbăm fiecare parte a stilului nostru de viață. Politicienii ar trebui să dea dovadă de ambiție pentru uh, eh, eficacitate acolo unde este posibil. Majoritatea oamenilor își schimbă telefonul inteligente la, la 2 ani, chiar dacă majoritatea părților acestor telefoane funcționează în mod adecvat. Repararea uneori eh, durează prea mult și este împiedicată de un zid de, de lipici. Dacă am avea un design modular, de exemplu, o cameră defect ar putea fi înlocuită cu ușurință de oricine. Uh, producția, energia folosită pentru producție, pentru restul telefonului, ar fi utilizată în alte scopuri și hardware-ul ar, ar putea fi actualizat cu ușurință. Și ideea mea este ca acest regulament să se să guverneze toate telefoanele inteligente și tabletele care sunt vândute pe piața uh, Uniunii Europene. Această reglementare ar trebui să definească standardul minim pentru părțile care ar putea să fie înlocuite cât mai repede. De exemplu, uh, ecran, baterie, camera, memorie, um, butoanele, modulele care au tehnologii wireless, senzorii și uh, modulii uh, pentru restul uh, telefoanelor și instrumentelor electronice respective. Din experiența mea personală, vă spun că oamenii ar dori să cumpere obiecte durabile dacă acest lucru ar fi posibil cu ușurință. Um, problema deșeurilor devine una tocmai pregnantă și poate de aceea ideea mea a fost preluată atât de bine în evenimentul AI 2018. În studiile mele tehnice am învățat că motivarea este uh, foarte importantă. Din păcate, multe chestiuni care sunt fezabile din punct de vedere tehnic sunt blocate de economiști care nu țin cont de toate costurile uh, producției. Doar uh, mici modificări sunt posibile fără acțiune uh, politică. În anul 2017 am cerut uh, crearea, am început să lucrez cu două întreprinderi care creează asemenea telefoane inteligente într-un uh, stil modular. Însă marile companii producătoare uh, nu se preocupă de uh, această problemă. Chiar dacă oamenii, în, dacă ar găsi în magazine, ar cumpăra un telefon care este mai durabil. Este vorba de o, fi, o deficiență a pieței unde um, oferta nu răspunde cererii care există pe această piață. Drept urmare, cred că Parlamentul European are un rol să, adea, să dea o formă în acest sens uh, viitorului pieții. A doua idee pe care o propun este de a oferi um, cantități uh, reduse de capital de pornire multor proiecte um, care um, au abordare prietenoasă față de mediul înconjurător și stil de antreprenoriat uh, durabil. Din păcate, nu am asistat la schimbări majore până acum. În loc să mai dăm uh, granturi importante unor întreprinderi uh, deja existente, oare nu ar fi mai eficient dacă am creditat cu sume mai mici, mai mulți oameni, astfel încât să experimenteze o cultură Uh, prietenoasă față de mediul înconjurător, pentru că avem nevoie de alte aptitudini pentru găsirea unor noi soluții și cele mai durabile apoi să fie uh, promovate. Institutul European pentru Inovare și Tehnologie dorește să ducă la o colaborare între cercetare, industrie și educația superioară. Același lucru se aplică și programului german numit Exist, Cred că oameni care participă, de exemplu, la școli profesionale, mamele care stau acasă, sunt excluși din uh, această mișcare. Deci, cum poate crea Uniunea Europeană un spațiu tehnologic cre- uh, creativ și uh, cum poate încuraja Uniunea Europeană cât mai mulți oameni să-și transforme ideile în proiecte uh, și, și afaceri de succes? Din punctul meu de vedere, Uniunea Europeană uh, poate lucra cu structuri existente, existente cum ar fi atelierele deschise, laboratoarele, Fab Labs, care există deja în multe uh, state europene și Uniunea Europeană ar putea să creeze un, un program care să uh, pornească de la aceste instituții deja existente în comunitățile locale. Prin acest program, oamenii ar putea fi uh, învățați, de exemplu, cum să folosesc, să folosească codurile uh, informatice, cum să uh, se gândească la aspectele de durabilitate a produselor pe care le vor crea pentru a consolida ideile care vor avea cel mai mare impact și care vor fi cele mai uh, uh durabile, cred că activismul uh, este foarte important, mai ales în uh, fazele inițiale ale noilor companii uh, înființate. Boyan Slat, de exemplu, a început Ocean Cleanup nu pentru că a dorit să facă afaceri, ci pentru că a dorit să treacă la acțiuni concrete o persoană care uh, acționează datorită preocupărilor legate de durabilitate, cred, cred că este foarte motivată să găsească cea mai bună soluție pentru a aplica să ceri acest acest capital de început, să spunem 1000 de euro, nu ar trebui să fie prea complicat. Ideea și impactul său asupra durabilității, așa cum este definit de uh, obiectivele de dezvoltare durabilă ale Națiunilor Unite, ar trebui să fie definite și ar trebui să fie prezentat un plan financiar despre cum ar urmează să fie folosiți uh, banii respectivi. Drept urmare, v-aș propune să creați un program pentru a preda cursuri la asemenea ateliere locale și pentru a finanța acest capital de început pentru antreprenorii durabili. Mulțumesc. În Comisia ITRE suntem responsabili pentru multe programe importante ale Uniunii Europene. Și, dragi colegi, v-aș ruga să uh, luați uh, cuvântul dacă doriți. Domnul Kohlicev. Vă mulțumesc, domnule președinte. aveți 23 uh, de ani, ați făcut parte din organizația Naturfreunden Jugend, uh, Tinerii Prieteni ai Naturii, o, o organizație cu care am uh, lucrat mult timp și o să-mi continui intervenția în limba cehă, chiar dacă poate ar fi mai politicos față de invitata noastră să continui în limba germană. Am trei observații această abordare a unui design modular se regăsește în mai multe directive ale Uniunii Europene, care precizează că obiectele uh, produse ar trebui uh, trebuie să, fie, să poată fi demontate astfel încât părțile componente să poată fi folosite din nou. Deci cereți același lucru uh, precizat de uh, anumite acte legislative ale Uniunii Europene. Există acum, de exemplu, baterii sau aparate unitare de uh, reîncărcare a, a, a bateriilor. Este o idee cu care sunt cu totul și cu totul uh, de acord. Al doilea punct, startup-urile, companiile nou înființate. Ați spus că este foarte dificilă demararea anumitor activități. Nu știu uh, ce se întâmplă în alte state, însă în Cehia există așa numitele incubatoare. care permit noilor companii înființate să aibă acces la servicii, de exemplu, contabile și așa mai departe, pe o perioadă limitată de timp și lucrurile fie uh, se desfășoară foarte bine și pui reușesc să părăsească cuibul și dacă nu, uh, poate vor găsi alte soluții. În plus, tinerii care doresc să facă ceva din punct de vedere Uh, tehnic, trebuie să înceapă uh, o educație tehnologică deja din primii ani uh, ai școlii. Există companii, societăți uh, și programe virtuale care se concentrează pe uh, tocmai uh, acest punct. Mi se par, do- ideile prezentate de dumneavoastră mi se par extrem de bune și le voi susține. Vă mulțumesc, domnul uh, Tamburano. Trebuie să recunosc că sunt puțin, uh, puțin emoționat de această prezentare făcută de o tânără europeană. Sunt cu totul de acord că este nevoie ca produsele electronice să aibă un design modul, modular, pentru că directiva actuală se concentrează pe posibilitatea demontării porților componente ale acestor uh, aparate electronice. Însă dacă ai un, un laptop uh, performant și ți se strică uh, tastatura, trebuie să-ți înlocuiești întregul laptop. Și mi s-a întâmplat mie personal acest lucru și nici n-am putut să-mi folosesc bateria care funcționa extrem de bine. Deci în Uniunea Europeană trebuie să facă mai mult din punctul de vedere al obligativității designurilor uh, modular. Însă vă aduc aminte că există o rezistență importantă din partea lobby-ului industrial Uh, Parlamentul deseori a venit cu propuneri ambițioase în sensul durabilității, însă interesele uh, industriale se manifestă în Consiliu, unde sunt blocate aceste propuneri. În ceea ce privește finanțările startup-urilor cu sume mici, cred că acestea ar putea da posibilitatea multor persoane care sunt creative să-și înceapă o afacere. 4.000 de euro uh, nu e o sumă prea mare, însă mă gândesc că școlile ar putea să fie uh, susținute mai mult în Europa și în Italia lipsește această idee de a avea o nouă formă de educație care să reflecte, să reflectă transformarea digitală. Transformarea digitală care avea un, un impact mai ales um, asupra uh, elevilor care se află, celor care se află acum în, pe băncile școlilor. Din păcate, în Europa, în Italia, nu există o nouă abordare didactică, o nouă metodă Montessori, de exemplu, care să pregătească uh, cetățenii viitorului uh, provocărilor digitale, să-i pregătească, să le spună cum trebuie să-și gestioneze datele cu caracter personal, uh, cum uh, vor trebui să se pregătească pentru a face față noi realități create de interconectarea obiectelor și așa mai departe. Mulțumesc, doamna Lopez Bermejo. La intervenție. Mulțumesc foarte mult pentru intervenție. Propunerea în legătură cu elementele modulare demontabile ar uh, contribui la um, pariul nostru pe economia circulară, reutilizarea, reducerea și reciclarea materialelor. Așa cum au spus alți colegi, Parlamentul merge uh, mai departe decât propunerile Comisiei Cred că tocmai pentru acest astfel de proiecte trebuie să folosim fondurile, pentru că afectează uh, atât cetățenii europeni și întreaga lume și um, am construit o lume mai bună dacă am investi. Toate aceste chestiuni uh, legate de mediul înconjurător sunt fundamentale și pentru ele trebuie să obținem fonduri pentru finanțarea proiectelor inovatoare de care avem atâta nevoie în Europa. Mulțumesc! Thank you Thank you very much. Uh, no other requests uh, for floor. Nu mai sunt și alte solicitări de intervenție. Dați-mi voie să spun și eu ceva. Deci nu mai e nimeni, nu? Dragă fraucă, dar dăm voie să spun că noi, Comisia responsabilă pentru industrie, cercetare și energie, agenda digitală, antreprenoriat, uh, IMM-uri, politică spațială, deci ne ocupăm de toate aceste aspecte uh, și suntem responsabili și pentru Orizont 2020. Cam 80 de miliarde de euro, deci uh, fonduri serioase. Și de asemenea suntem responsabili și de alte programe, de exemplu COSME, pentru IMM-uri, pentru startup-uri și un nou program, programul uh, Europa Digitală, care implică competențe digitale. Deci, firește, este posibil să propunem un astfel de program, precum ai amintit tu, uh, sub cupola proiectelor pilot. Deci Comisia Europeană ar putea să țină cont de o astfel de idee, de asemenea și secretariatul nostru al Comisiei, pentru că astfel de proiecte sunt foarte interesante. Însă, din perspectiva ta, cea mai bună soluție posibilă ar fi uh, să te adesezi Consiliului European pentru Cercetare. Ține de proiectul nostru Orizont 2020 sau poate de viitorul program Orizont Europa. Deci Orizontul 2020 uh, este programul uh, cadru numărul 8, Orizont 2020 va fi programul cadru 9. Consiliul uh, de Cercetare European alocă foarte mulți bani pentru tinerii cercetători, pentru proiecte individuale ale tinerilor cercetători. Deci, te rog, uh, interesează-te. Nu este niciun fel de problemă să găsești acest centru de cercetare în cadrul programului Orizont 2020 sau Orizont Europa pe viitor. E foarte interesant să nu uh, îți pierzi ideile. Aș dori acum să te rog să închei. Mulțumesc! Ideea este că nu doar cercetării cercetătorii ar trebui să inventeze uh, lucruri durabile. De altfel, și cei care fac școli profesionale sau o școală obișnuită pot să facă asta. Școlile n-ar trebui însă să fie locul uh, unde uh, Uh, se uh, nasc astfel de idei, pentru că dacă e ceva de făcut la școală, cu siguranță e plictisitor. Însă există imprimante 3D, uh, există astfel de dispozitive care pot să îi ajute pe tineri să se formeze. Un astfel de centru este locul unde poți începe să înveți, unde poți să-ți găsești motivația intrinsecă. Cineva a spus uh, că designul modular deja se regăsește în câteva regulamente europene, însă eu nu pot uh, schimba bateria telefonului uh, meu, așadar, eventual, ați putea presa companiile să se alinieze acestor regulamente dacă ele există. Trebuie să îmbunătățiți și economia circulară. Aș dori să accentez, accentez faptul că ar trebui să aveți o listă cu priorități, iar primul lucru pe listă ar trebui să fie uh, faptul că gunoiul este evitabil. Așadar, multe lucruri pot fi refolosite și reciclate. Și doar în ultimul rând lucrurile ar trebui să ajungă la groapa de gunoi. Nu propun să reciclăm mai mult, deși uh, e greu să reciclez până la ultimul element dintr-un uh, device, E foarte de greu să obții ultima urmă de metal dintr-un dispozitiv, însă, uh, practic, sugerez să încercăm să refolosim pe scară largă. Mulțumesc! Mulțumim, domnul președinte, mulțumim foarte mult uh, pentru comentarii. Dragi prieteni, există o bună posibilitate așadar pentru noi în cadrul Comisiei uh, ITRE, căci și noi stăm pe internet tot timpul, tot ce facem noi se găsește pe internet, este live. Știm că sunt chestiuni etice care țin de uh, inteligența artificială Ne preocupă și uh, crearea de locuri de muncă pentru economia noastră viitoare, ne preocupă și chestiunile uh, tehnologice, ecologice, cum putem să evităm uh, daunele aduse planetei. Toate aceste subiecte sunt de importanță crucială pentru comisia noastră. Prin urmare, sunt foarte bucuros că ați putut să veniți aici, reprezentând evenimentul Tineretul European de anul trecut și sunt sigur că veți continua continua munca voastră minunată. Vă mulțumesc foarte mult și vă urez toate cele bune! go to the next point in our agenda. Uh, uh, Trecem la următorul punct de pe ordinea noastră de zi punctul 10, misiunea intră la agenția GSA din Praga, 19-21 septembrie 2018. Colegul nostru Massimiliano Salini a fost șeful delegației. Trei persoane au fost prezente. Vizita a avut ca obiectiv principal uh, strângerea de informații pentru, uh, legate de munca acestei agenții, mai ales în contextul uh, muncii noastre legislative în curs, uh, uh, în ceea ce privește Horizon Europe sau uh, programul spațial. Massimiliano, te rog să lansez discuția noastră. Mulțumesc să fii foarte succint. Delegația s-a derulat uh, atunci când uh, încercam să aflăm uh, mai multe detalii Delegația a dorit să vadă cum s-a lucrurile înainte de începerea negocierilor. Adică într-o perioadă în care încercam să ajungem la un compromis în Parlament. Am considerat că aceasta era o misiune importantă pentru că după acea perioadă știam că nu vom mai avea ocazia să facem nimic, pentru că urmau să încep negocierile și consolidarea pozițiilor politice. Deci a fost important uh, pentru noi să facem uh, totul la timp pentru a avea un mandat puternic. Acum trecem la dialogul tripartit și știm că avem multe pe cap. Da, deci am petrecut câteva zile acolo, am avut câteva zile de lucru. În prima zi am uh, acoperit activitățile agenției. Uh, activități operaționale, mai ales, uh, care vizau mai ales uh, programele Galileo, programul Galileo. Apoi ne-a interesat și Uh, impactul industrial al sistemului nostru de navigație prin satelit și apoi a existat și o dezbatere care a avut loc între noi, uh, uh, cei trei europarlamentari și reprezentanții agenției. Este vorba despre directorul agenției și Uh, adjunctul directorului, apoi am discutat despre uh, impactul deciziilor luate de către Comisia ITRE uh, în legătură cu GSA. Au fost câteva chestiuni specifice aduse în discuție, precum rolul GSA ca și autoritate competentă, a existat apoi un alt subiect gestionat în foarte multe detalii și anume securitatea în ceea ce privește activitatea GSA, dar și securitatea în ceea ce privește uh, oferirea de garanții de securitate pentru uh, programele derulate de Uniunea Europeană. Am uh, înțeles ce se întâmplă cu munca acestei agenții și a uh, uh, Comitetului de Acreditare. Am văzut care este și impactul acestui Comitet de Acreditare asupra uh, programelor precum Galileo. Apoi, în a doua zi, ne-am întâlnit pentru discuții din nou, uh, am uh, discutat cu uh, anumiți antreprenori, am văzut care sunt aplicațiile practice ale ESNOS și Galileo a fost interesant să vedem ce se întâmplă cu aceste aplicații. Apoi, la finele cele de-a doua zile, eh, ne-am eh, axat pe eh, conținutul cadru financiar multianual, interesându-ne mai ales de posibile sinergii pe care le-am putea avea pe viitor. Este vorba despre sinergie între programul spațial și uh, Orizont Europa, precum și uh, Invest EU. Deci programe care ar putea avea un impact asupra strategiei spațiale a Uniunii Europene. Au existat deci câteva zile de activități foarte bune, totul a funcționat uh, perfect uh, și cred că a fost foarte utilă această vizită și va fi utilă de altfel și pentru dialogul nostru tripartit. Vă mulțumesc foarte mult! Aș Evgenia ar trebui să adauge ceva din câte văd, căci a luat parte la această vizită la Praga. Da, mulțumesc. Nu aș dori să repet cele spuse cu cele spuse de domnul Salini, cu care sunt de acord uh, în totalitate. Cred că această vizită a avut loc la momentul oportun. Am primit o sumedenie de informații importante privind modul în care se, sunt pregătite propunerile legislative și subiectele de actualitate. Am uh, participat pentru a doua oară la o asemenea misiune și pot să vă spun că cea mai mare surpriză pentru mine de această dată a fost uh, progresele imense făcute de agenția GSA. Este o diferență imensă față de începuturi, când erau lansate uh, prim, uh, au fost lansați primii sateliți Acum am ajuns la o perioadă de aplicare a sistemului ECNO și Galileo, proiecte care sunt legate de alte proiecte care sunt care se desfășoară foarte bine. Sunt de acord cu colegul Salini. Am văzut cât de important este să rezolvăm câteva chestiuni problematice inițial, procedura achizițiilor publice, de exemplu, uh, pentru a evita anumite neclarități. Și este foarte bine că toate aceste chestiuni, după cum am spus, au, au fost rezolvate. Am convenit, în plus, ca pe măsură ce vor apărea noi uh, mandate trasate acestei agenții pe măsură ce le vom discuta, să nu uităm de necesitatea îmbunătățirii situației personalului acestei agenții. Este important și să înțelegem că această agenție a protejat, a, a protejat foarte bine și aduce o contribuție foarte bună la protejarea a, datelor. Această vizită mi se pare că a fost și ea una foarte utilă, a fost foarte utilă pentru pregătirea procesului legislativ actual. Cred că această agenție a reușit într-adevăr să se achită de sarcinile care îi revin și acum trebuie să facem și următorul uh, pas, să susținem și financiar uh, proiectele, aceste proiecte, cred că este un efort, un, unul din cele mai importante eforturi financiare ale Uniunii Europene. Este un proiect uh, interesant și din punct de vedere economic, deja de pe acum, kde projednáváme a kolega Salín je zpravodaj. Takže ještě, myslím si, že to byla velmi dobrá mise za během těch... Deci, în general, cred că a fost o misiune, o vizită extrem de bună care ne-a pus la dispoziție foarte multe informații utile. Misii odnośnie jej przebiegu, czy kolega Kochliczek chciałby... Domnul președinte, da, toată lumea este de acord că această misiune a fost una de succes. Domnul Kochlicev dori să adăugați și dumneavoastră ceva? GSA trefili moji kolegové. Já îi... Vă mulțumesc. M-a bucurat foarte mult faptul că colegii mei au vizitat această agenție pe care am susținut-o de la începuturile sale. Eu, de fapt, am fost primul din Parlamentul European care a susținut că această agenție ar trebui să aibă sediul la Praga. Am, m-a bucurat să aud că se prevede mărirea personalului acestei agenții. Cred că cu toții suntem de acord că această agenție merge în direcția potrivită. Vă mulțumesc, dragi colegi. Vă mulțumesc. Domnul Salini mai dorește să adauge ceva? Le observațiile dei colegi sono Observațiile colegilor uh, sunt foarte pertinente, sunt de acord cu ceea ce au spus. Uh, e direcția corectă, cea în care ne îndreptăm. Uh, a existat și o chestiune delicată, cea a pachetului spațial, legătura dintre această agenție și comisie. Acesta a fost un subiect delicat. Apoi, bineînțeles, uh, relația dintre această agenție și uh, Agenția Spațială Europeană. Uh, sunt subiecte pe care le vom uh, mai discuta, însă după primul dialog tripartit, cred eu că situația este absolut ideală. Cele trei uh, instituții se află toate în același loc, au același obiectiv. Firește, Consiliul are și el un rol de jucat aici, uh, Există o situație destul de fragilă în momentul de față, cu asta ne vom confrunta la dialogul tripartit, însă va trebui să conchidem uh, discuțiile la sfârșitul februarie. Firește, așteptăm să vedem ce noutăți mai primim. Vă mulțumesc foarte mult. Aș dori să mulțumesc domnului Salini pentru aceste comentarii. Dânsul a fost șef de delegație. Mulțumesc, domnule și domnului Toșnovski. Ne revedem uh, peste două ore. Vom uh, asista la prezentarea priorităților președinției uh, române, le vom întâlni cu miniștrii români, după care vom vedea cum stă treaba cu negocierile pe care le purtăm noi cu Comisia și Consiliul. Ne revedem peste două ore, deja deci 14.30.